Bună ziua, dragi colegi! Nous commençons notre journée. Începem. Sper că sunteți bine cu toții. Începem activitatea noastră de astăzi cu întâlnirea cu Comisara pentru Transporturi și pentru perspectivele în domeniul transportului. Doamnă Vălean, bine ați venit la Comisia TRAN din Parlamentul European. Cadrul va fi simplu. Doamna Vălean își va prezenta viziunea în 10 minute pentru acest mandat, apoi voi da cuvântul coordonatorilor, îi voi oferi doamnei Vălean posibilitatea de a reacționa și apoi vom avea un al doilea tur de intervenții din partea altor deputați. Bine ați venit! Agenda e încărcată. Avem pactul ecologic, atâtea lucruri nefinalizate din mandatul trecut și în același timp o provocare. Bine ați venit, doamnă Vălean, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să spun că și agenda dumneavoastră și agenda mea este foarte plină și cunosc uh, viața Parlamentului și viața Parlamentului și viața Comisiei va fi una foarte interesantă în perioada următoare. Doamnelor și domnilor, stimați foști colegi, este o plăcere să mă aflu din nou alături de dumneavoastră astăzi pentru uh, a vă da ultimele informații în din dosarele din domeniul transportului și pentru a vă prezenta viziunea mea în legătură cu prioritățile pe termen mai lung ale Comisiei în domeniul transporturilor. Știți că doresc să colaborez cu dumneavoastră, cu Parlamentul European și mai ales cu această comisie. Cred că împreună putem să creăm un sistem de transport durabil și inteligent de care cetățenii europeni au nevoie și pe care îl merită. Împreună trebuie să reducem amprenta asupra mediului și în același timp să menținem transporturi disponibile, um, ieftine și accesibile pentru toată lumea. Aceasta este prioritatea mea uh, care se va concretiza în ordinea de zi ale, ce, ale Comisiei în următorii 5 ani. Obiectivul este ca economia europeană să fie neutră din punctul de vedere al emisiilor în 2050 și transportul trebuie să participe la atingerea acestui obiectiv. Transporturile sunt foarte importante și pentru competitivitatea economiei europene pentru ca industria europeană să rămână competitivă, trebuie să fie servită de un sistem de transporturi și logistică de prim ordin. Toate modurile de transport au un rol de jucat și vor face parte din viitorul nostru sistem de transport. Înainte de a aborda elemente specifice, voi spune câteva cuvinte despre siguranța rutieră. Tocmai m-am întors de la Stockholm, unde am luat cuvântul la conferința ministerială globală privind siguranța rutieră. Am fost impresionată de prezența multor miniștri și actori interesați care au fost cu toții de acord că faptul că mor 1,35 milioane de oameni pe an în accidente rutiere eh, este inacceptabil. Am adoptat declarația de la Stockholm care este o foaie de drum avem nevoie mai întâi de, o reduce, de un obiectiv de reducere a victimelor la nivel de Națiuni Unite de 50%, acesta este ambiția globală și împreună cu ONU vom face eforturi pentru a pune în aplicare acest nou obiectiv în întreaga lume. Este important ca Uniunea Europeană să fie în linia întâi în aceste eforturi la nivel global ca să avem o lume mai sigură, cu drumuri mai sigure. Uniunea Europeană va introduce măsuri în, în siguranță rutieră pentru a reduce numărul uh, deceselor și ale accidentelor grave în, uh, în 2030 uh, și acesta este um, un jalon important înainte de a ajunge la zero uh, decese și accidente grave pe drumuri în 2050. Acum voi vorbi despre mobilitatea inteligentă. Aceasta va fi o inițiativă um, de prim ordin pentru 2020. Vă arătam uh, cum pot transporturile să uh, contribuie la neutralitatea climatică până în 2050 și cum putem folosi serviciile digitale în sectorul nostru. În strategie vom uh, descrie principalele domenii din transporturi unde Comisia va acționa prin politici în următorii ani și nu numai. În strategie trebuie să se includă măsuri ambițioase pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 90% până în 2050 și pentru a reduce poluarea tuturor tuturor modurilor de transport. Vom vedea cum vom putea exploata digitalizarea și automatizarea, cum vom putea uh, îmbunătăți conectivitatea, vom aborda siguranța și accesibilitatea, cum putem aborda uh, provocări importante de societate și cum putem să păstrăm uh, o mobilitate sigură și accesibilă tuturor în toate regiunile și în toate modurile de transport. Uh, voi prezenta acum diversele domenii de acțiune în această strategie în uh, raport cu uh, pactul ecologic. Mai întâi uh, um, vom încuraja um, adoptarea unor vehicule ecologice și a unor combustibili ecologici în, toate, în transporturile rutiere, maritime și aeriene. Ehm, pentru asta avem nevoie de infrastructură pe scară largă ehm, pentru producerea de combustibile alternativi. Trebuie să acționăm rapid. Pentru anul acesta, în programul de lucru al Comisiei avem două propuneri. Una pentru combustibile alternativ durabil pentru domeniul aviației și una pentru transporturile maritime și vom ehm, lansa un apel pentru finanțare pentru puncte de reîncărcare uh, și realimentare uh, publice. An la anul vom revizui uh, directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi și alte propuneri. Apoi, revizuirea regulamentului TNT este prevăzută pentru 2021 trebuie să avem uh, o parte mai mare de moduri de transport mai eficiente um, și mai ecologice. Vom lucra la o nouă propunere pentru abordare holistică uh, și pentru transporturi de mărfuri în Europa și voi prezenta uh, propuneri specifice în 2021. Pe măsură ce încercăm să reducem emisiile de transport, uh, căile ferate ne pot ajuta uh, să decarbonizăm transporturile și să reducem congestionarea uh, coridoarelor rutiere. Trebuie să investim în coridorile feroviare și să încurajăm transportul mărfurilor pe calea ferată, contribuind astfel la obiectivele pactului ecologic am uh, sugerat uh, retragerea propunerii noastre privind uh, transporturile cu camionul pentru că propunerile precedente nu erau suficient de ambițioase. Trebuie să sporim capacitățile căilor navigabile interne. Un alt domeniu de acțiune legat de um, um, avem mai multe domenii de acțiune legate de pactul ecologic. Mai întâi, um, comisarii trebuie să aibă de ales între diverse moduri de transport, să vedem cum putem internaliza costurile externe ale transporturilor prin prețuri, să menținem um, transporturi accesibile uh, și ieftine uh, și um, mă gândesc la măsuri pentru a informa utilizatorii în legătură cu alternativele de transport uh, și emisiile călătoriilor serviciilor lor și vom vedea cum putem uh, promova uh, servicii de mobilitate mai durabile, mai ales în zonele urbane. Al patrulea domeniu um, sunt investițiile în soluții cu emisii scăzute sau zero, inclusiv în infrastructură și pentru asta e nevoie de finanțare la nivel european, dar ea nu va fi suficientă. Strategia avea obiectivul de a asigura mai bună coordonare între diferite instrumente de finanțare și de a mobiliza mai multe um, finanțări din uh, surse private. Acum, pe scurt, voi vorbi um, despre un alt element important al viitoarei strategii și anume să facem transportul, sistemul nostru de transport mai inteligent. Digitalizarea și inovarea sunt esențiale pentru a spori eficiența sistemului de transporturi. Digitalizarea este o veste bună pentru mediu, dar și pentru accesibilitate și siguranță și ne vom asigura că va fi o veste bună și pentru firme și pentru cetățeni pentru ca ea să fie pusă, să devină realitate, avem nevoie de condițiile potrivite, datele sunt uh, materiile prime ale digitalizării și, cum ați văzut, în strategia pentru date vom lucra la o, um, un spațiu comun de mobilitate a datelor uh, la nivel european. Sistemul actual de transport este din ce în ce mai conectat uh, și în curând vehicule automate și apoi autonome uh, vor transporta și pasageri și bunuri și pentru a rămâne lideri în Europa trebuie să ne concentrăm atenția nu doar pe tehnologii inovante, dar și pentru asigurarea acceptărilor în societate. Avem nevoie de cetățeni, avem nevoie de sprijinul cetățenilor dacă dorim să uh, folosim rapid noile tehnologii și să uh, profităm la maxim de noile oportunități. Temele noastre călăuzitoare vor fi durabilitatea și tehnologiile inteligente, dar ne vom asigura că transporturile vor rămâne competitive Um, toate provocările sunt o oportunitate pentru a face din Uniunea, societatea europeană una prosperă, modernă, eficientă din punctul de vedere al resurselor și cu o economie competitivă. Acestea sunt uh, principalele mele idei în legătură cu strategia. Mai am un minut, dacă îmi permiteți, voi vorbi rapid despre programul de lucru. Îmi pare rău, sunt foarte multe lucruri um, de spus la început de mandat. Deci, programul de lucru al Comisiei pentru 2020. Uh, Mai întâi, uh, vom actualiza directiva privind carnetul carnetul de conducere pentru a reflecta impactul uh, um, um, tehnologiilor uh, care asistă la condus de asemenea, directiva privind sistemele inteligente de transport și actul delegat legat de aceasta, 17 state membre și Norvegia aplică, folosesc această infrastructură um, conform unei strategii pentru autoturismele hibride și Comisia dorește să dea certitudine juridică investitorilor uh, pentru a asigura încrederea și siguranța. Avem și mai multe dosare din domeniul aviației, știți de ce? De exemplu, um, regulamentul privind sloturile va fi un un um, dosar important care ne va permite să luptăm împotriva aglomerării excesive a aeroporturilor. De asemenea, avem taxele pentru aeroporturi și serviciile aeriene, care aveau un impact asupra publicului și asupra industriei. În legătură cu Brexitul, subliniez doar faptul că dorim să menținem legăturile de transport între UE și Regatul Unit în viitor, pe măsură ce ne definim viitoarea relație. Negocierile nu vor fi simple, dar voi aborda acest subiect mai târziu, în mod mai detaliat, dacă doriți. Mă opresc aici și voi aborda alte subiecte în funcție de întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă comisară. Și acum dau cuvântul doamnei Barbara Taylor, coordonator, 4, 3 eh, minute. Vă Puteți adresa întrebările pe care le aveți, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că v-ați prezentat strategia pe dosarele în lucru. Ați menționat uh, ecologizarea transportului cargo și ați spus că căile ferate joacă un rol cheie în politicile de transport europene. Noi, PP-ul, suntem de acord că e nevoie să avem uh, un sistem uh, de căi ferate funcțional la nivel european și că de aici vin um, multe soluții necesare în domeniul transportului, dar din păcate sectorul este foarte departe de a-și atinge potențialul de plin. Având în vedere automatizarea care are loc acum în sectorul rutier, urmi, următorii ani vor fi uh, cruciali și în domeniul uh, căilor ferate. Așa că cum vă veți asigura că vom înlătura miile de reguli birocratice și protecționiste naționale care pun bețe în roate competiției reale în sectorul căilor ferate. Ce măsuri aveți în vedere pentru a susține căile ferate să devină o alternativă la transportul rutier, o alternativă reală? Vă puteți bucura de susținerea totală a Comisiei TRAN la capitolul măsurilor pe care le veți lua. Și acum trec la limba germană, limba mea maternă, pentru un al doilea subiect care mi este foarte apropiat. Doamnă comisar, uh, Ați mers săptămâna trecută la Tirol și ați menționat uh, coridorul uh, Brenner și ați spus că nu aparține doar Tirolului, ci, to- ci tuturor europenilor și aveți uh, dreptate cu asta. Dar este și spațiul nostru de trai și acesta trebuie să fie protejat. În momentul în care un coridor aparține tuturor europenilor, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă cu toate rutele. De ce trebuie să asistăm neajutorați la proiectele de construcție aprobate care nu sunt finalizate, nu sunt construite? Dacă priviți măsurile urgente din uh, Tirol ca fiind măsuri unice sau uh, unilaterale, atunci trebuie să vă spun că și neconstrucția de rute este tot așa o măsură unilaterală. Deci ce va face Comisia împotriva acestui aspect? Uh, dincolo de măsuri pe termen lung, e nevoie și de măsuri urgente acum. Și problema aceasta la Brenner este una europeană, așa că trebuie să implicăm și Elveția într-o soluție. Deci, ce pași concret veți întreprinde pentru ca acum să reducem transportul uh, acesta prin Elveția, în așa fel încât toți cei care profită să fie implicați, așa cum facem cu transportul aerian, cu cerul unic european. Tirolul a făcut tot ceea ce ține de el, și acum uh, trebuie să ia măsuri de urgență în așa fel încât să garanteze securitatea transportului. În 2030 până în 2018, transportul de bunuri uh, a luat uh, amploare cu 30% mm, la nivel rutier. Ce veți face în ceea ce privește Cartea Albă a UE? Pentru că acolo se prevedea o reducere cu 50%. Ce veți face ca să atingeți acest obiectiv? Doamnă comisar, eu am fost surprinsă. Vinerea trecută ați spus că uh, Tirol trebuie să privească la măsurile pe care le-a dat până acum, dar noi trebuie să privim uh, până în viitor. Vrem să fim priviți ca atare. Vrem uh, soluții comune europene, dar trebuie să avem uh, niște soluții funcționale, însă acestea nu trebuie doar plasate în cârca Tirolului. Mulțumesc! Președinta a întrerupt. Încercați, vă rog frumos, să respectați timpul alocat. Altminter, nu mai rămâne nimic și pentru ceilalți. E adevărat, sunteți coordonator, dar mai sunt și alții după aceea care vor să vorbească. Domnul Danielson. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Vălean, pentru prezență. Mulțumesc și pentru că ați fost la Strasburg săptămâna trecută și ați discutat despre subiectul important al uh, siguranței rutiere. Transportul, cum ați spus și dumneavoastră, va fi o parte crucială a atingerii obiectivului de neutralitate a climei. Avem așteptări ridicate de la strategia pe care o veți prezenta mai târziu anul acesta și salutăm faptul că deja anul acesta veți propune legislație în ceea ce privește combustibilii alternativi din aviație. Trebuie să facem ceva foarte rapid în așa fel încât uh, să dezvoltăm uh, subiectul acesta de combustibil alternativ în aviație. Vreau însă să mă refer la uh, revizuirea regulamentului cu privire la servicii serviciile aeriene. Pentru noi, grupul socialist din Parlament, este fundamental ca revizuirea viitoare să abordeze și chestiunile sociale din aviație. Sunt probleme cu care se confruntă sindicatele eh, naționale, dar și europene și de ani de zile ne cer să ne aplecăm asupra lor. Iar dincolo de asta, trebuie să facem măcar două elemente minime în ceea ce privește aspectele sociale în procesul de revizuire. Odată, sunt niște efecte pe care le suportă echipajele de zbor și de multe ori e vorba de legi și contracte sociale din țara de baștina liniei aeriene, linie aeriene chit că locul în care se desfășoară activitatea echipei respective este cu totul altul. Din punctul nostru de vedere este inacceptabil. Este o practică de care trebuie să ne dezicem clarificăm un pic, uh, clarificând un pic legislația europeană. Pentru că avem uh, și cazuri uh, europene în instanță, dar apoi avem și cazuri naționale pe rol și situația este foarte diferită și echipajul de zbor este pus în ananghie. Și știți că sunt măsuri prin care liniile aeriene pot într-adevăr să facă față diferitelor norme europene, dar nu prin outsourcing. Deci trebuie să puneți problema corect la următoarea revizuire. Și cer apoi comisiei să analizeze proiecte de tipul pay to fly și falsul statut de independent în aviație. Trebuie să scăpăm și de acesta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Danielson! Domnul Bausadias, mulțumesc, doamnă președintă. Doamna comisar, este o adevărată plăcere să vă, ne aflăm din nou aici alături cu dumneavoastră la Comisia TRAN pentru a asculta propunerile dumneavoastră și pentru a auzi din partea noastră îngrijorările și întrebările noastre. După cum vă aduceți aminte, pe 14 noiembrie anul trecut, dumneavoastră ați venit în fața comisiei noastre pentru a prezenta liniile directoare ale acestui nou mandat. La momentul acela, colegii britanici erau încă aici, în Parlamentul European. Din păcate, Brexitul s-a produs între timp, colegii britanici nu mai fac parte din Uniunea Europeană și acum se deschide o perioadă de negocieri intense în multe domenii, printre care și în domeniul transporturilor. În acest sector al transporturilor se află și uh, sectorul aviatic, unde ne așteaptă o negociere dură, însă așteptăm un rezultat ambițios, echilibrat, care să țină cont de trafic, de siguranță aeriană și, bineînțeles, de competitivitatea companiilor noastre în toate statele membre. Vă aduceți aminte probabil că cu acea ocazie în care dumneavoastră vă prezentați pentru a avea acest post de comisar, eu v-am vorbit despre un lucru care va fi important pe viitor între relația, din punct de vedere al relației între UE și Regatul Unit. Este vorba de cazul aeroportului din Gibraltar, într-o situație uh, ciudată pentru că Gibraltarul nu este recunoscut de Spania ca teritoriu suveran. Dumneavoastră ați răspuns la întrebarea pe care v-am pus-o atunci și mi-ați spus și citez. E clar că dacă se produce Brexit, eu voi fi comisar pentru statele membre ale Uniunii. Am încheiat citatul și pentru că n-am nicio îndoială în acest sens și Brexitul s-a produs între timp, dacă ținem cont de faptul că Uniunea Europeană începe acum o perioadă de negocieri intense din toate punctele de vedere, incluzând aici și transportul și aviația, aș vrea să vă adresez două întrebări în legătură cu Gibraltarul. În primul rând, care sunt uh, prevederile dumneavoastră pentru negocierea unui acord de aviație integral cu Regatul Unit și care sunt elementele de care va trebui să țineți cont pentru a asigura conectivitatea aeriană între cele două părți? În al doilea rând, dacă ținem cont de faptul că Spania este singurul stat membru care este implicat în această problematică, dumneavoastră considerați că e nevoie să se ceară în cadrul negocierilor o suveranitate partajată între cele două părți sau nu? Vă mulțumesc încă o dată, în mod anticipat, pentru răspunsul pe care îl aștept cu nerăbdare. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Bossé-Diaz. Monsieur Eder, la parole est à vous pour trois minutes. Domnule Eider, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc. Doamnă președinte, am să vorbesc în germană. Doamnelor și domnilor, sunt uh, eurodeputat austriac, doamnă comisar, în această calitate, mereu sub impresia vizitei pe care ați făcut-o săptămâna trecută la Tirol. O vizită care cumva ne-a dezarmat mai ales uh, prin declarațiile pe care se zice că le-ați făcut. Eu n-am fost de față, deci de aceea zic că am citit doar din presă. În ceea ce privește tranzitul prin Brenner cu camioanele, deja eram foarte avansați. Doamna Bulls, predecesoarea dumneavoastră, în decembrie 2018 anunțase că uh, coridorul și taxa pe coridor este un proiect pilot. Se pare că săptămâna trecută în Austria, ați spus despre asta următoarele. Că pentru dumneavoastră asta nu e important și că nu se poate discuta despre asta sau înainte măcar să se poată discuta despre asta, mai întâi trebuie să vedem ce este cu blocajul sau cu limitarea la Brenner. Ceea ce în Austria este o chestiune sau o poziție absolut inacceptabilă. Vreau să vă aduc aminte că anul trecut, în iulie, la Berlin, s-a prezentat un program cu 10 puncte și a fost luat o decizie s-a adoptat acest program în baza căruia Uniunea Europeană, Comisia, uh, va obliga Germania și Italia ori să sporească tarifele pentru camioane, uh, ori să acționeze altfel, în așa fel încât uh, să intervină Um, la nivelul construcției rutelor alternative. Vizita dumneavoastră la Tirol însă a lăsat impresie complet contrară și atunci vine și întrebarea mea. În continuare e valabil pentru dumneavoastră ceea ce am decis în 2018-2019 împreună, unii cu alții, și anume să reducem tranzitul la Brenner și în așa fel încât uh, să scump, pentru asta să, și pentru asta să scumpim ruta și apoi să vedem care sunt și rutele alternative care trebuie dezvoltate în Germania, în Italia, în așa fel, cu bani europeni, desigur, în așa fel încât uh, să nu devină um, o risipă toată investiția ce a fost făcută la Brenner, pentru că avem și Green Deal-ul. Sau, la cum a rezultat din vizita dumneavoastră, măcar uh, în aparență din Austria, vă deziceți de această politică. Și mesajul așa a fost primit în Austria. Se pare chiar că ne-ați uh, recomandat să părăsim piața unică dacă nu vrem să slăbim tranzitul prin Brenner. Deci ce se întâmplă? Vă deziceți de politica de până acum sau în continuare țineți la ceea ce s-a decis uh, anul trecut și uh, anul, în anul 2018, cu taxa pe coridoare și toate celelalte rute. Mulțumim foarte mult. Domnul Dalunde, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, dragi colegi, lumea se schimbă, noi ne adaptăm ca să devenim mai durabili, mai ales într-un domeniu se schimbă cetățenii noștri mult mai repede decât politica noastră. Adică e vorba de mișcarea populară în creștere. Mii, milioane de oameni vor să călătorească din ce în ce mai mult cu trenul. Și mai durabil. Mai ales în Suedia. Acolo, grupul de Facebook care ia cea mai mare amploare este grupul uh, uh, prin care se discută despre cum să cumperi mai bine biletele de tren, care sunt rutele cele mai bune și cele mai uh, bun, accesibile ca preț. Mulți sunt frustrați că sistemul nu le ușurează situația, nu le mijlocește călătoria durabilă. Deci ce se întâmplă cu biletele transfrontaliere? În multe state membre este ușor pentru cetățeni să uh, cumpere un bilet de la un oraș la altul. În momentul însă în care vor să treacă frontiera, mai ales pe o distanță mai lungă, din, deja devine foarte greu să faci rost de bilete și apoi ce se întâmplă cu drepturile pasagerilor, pentru că ele nu sunt menținute în plan transfrontalier, mai ales când treci de la un operator la altul. Cum te asiguri, de exemplu, că dacă e întârziat un tren, totuși reușești să ajungi la destinația finală. Noi discutăm uh, la drepturile pasagerilor în domeniul feroviar aceste lucruri la trialog, dar ce face comisia, ce vrea să facă dacă nu vom avea avea succes aici? Ce propuneri va face Comisia ca să ne asigurăm că devine mai ușor să cumperi bilete transfrontaliere de tren pe distanțe lungi? Apoi, al doilea subiect este trenul de noapte, care este în plină renaștere acum în Europa, dar mulți operatori se plâng. Este foarte greu, se pare, să um, faci această investiție care este cu risc mare. Deci ce face Comisia pentru a ușura situația operatorilor în așa fel încât să creeze linii de noapte uh, profitabile, care să se dezvolte pe mai departe, cu stoc de rulare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Dalunde. Domnul Slotovski, bună ziua, vă dau cuvântul 3 minute. Mulțumesc foarte mult! Doamnă comisar, mă bucur foarte mult că am ocazia să vă adresez o întrebare. E vorba de pachetul pentru mobilitate. Succesul fostului mandat, practic. Pe atunci, atât Comisia cât și Parlamentul au discutat uh, subiectul protecției mediului și al pactului ecologic. 9 state membre au uh, spus că aplicarea pachetului de mobilitate va duce la uh, creșterea emisiilor de dioxid de carbon cu 30%. S-au făcut calcule. Măsurile drastice de cabotaj plus uh, cursele goale din Europa, cu siguranță vor contribui la asta. Astfel, doamnă comisar, țin să vă spun că eu cunosc punctul dumneavoastră de vedere. Dar ați discutat despre asta cu domnul Timmermans? și ce premise are sau ce abordare are Comisia Europeană în calitate de colegiu. Și apoi am o întrebare despre studiile de impact. Când vor veni studiile de impact? Noi am vorbit foarte mult despre siguranța rutieră, chiar săptămâna trecută, în sesiunea plenară de la Strasburg, și s-a exprimat și doamna comisar pe acest subiect. ați spus că vă doriți să existe mai puține pierderi de vieți omenești în toată Europa cu privire la transportul rutier. E vorba de media europeană, dar sunt țări în care problema este mai mare decât în altele, unde cifra deceselor este mult mai mare. Doriți să luați niște măsuri speciale în aceste state unde există cele mai mari pierderi? Apoi, astăzi v-ați referit și la combustibilii alternativi uh, în domeniul aviației. Dar, mai întâi, acești combustibili trebuie produși. Pentru asta trebuie construite niște instalații care să servească procesului de producție. Prevede Comisia Europeană o finanțare a acestor investiții în acest domeniu, mă refer la instalațiile mai sus numite în așa fel încât să se poată obține suficient combustibil alternativ care să poată fi și stocat. Mulțumim foarte mult, domnule Zlotovski. Doamna Cutura are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă Vălean, bine ați venit în rândul nostru. Ένας ne spuneați că pe marile principii, justiție, echitate, accesibilitate, costuri scăzute, pentru că fiecare să poată avea acces la transporturi, v-ați gândit și la regiunile periferice, insulare uh, sau uh, uh, cu probleme. Există o legătură între transporturile naționale, europene, și uh, spre regiunile periferice. Acest lucru este esențial pentru regiunile izolate, pentru supraviețuirea lor economică și demografică. Pentru insule în special, transportul aerian permite o legătură uh, cu țările cele mai îndepărtate până în centrul Europei. Este singura posibilitate dacă vrem să mergem de la Atena la Bruxelles sau de la Lisabona la Dublin sau din Malta până în Cipru pentru Paris, Frankfurt sau Berlin, e clar că trenul reprezintă o alternativă viabilă, bună. Însă vreau să vă întreb, cum aveți de gând să adaptați strategia dumneavoastră pentru transportul aerian pentru a nu slăbi accesibilitatea pentru aceste regiuni periferice din care ați făcut o prioritate în mandatul dumneavoastră? Și, în sfârșit, vreau să vă întreb dacă veți uh, include în strategia dumneavoastră și avioanele electrice care ar putea întări durabilitatea interoperabilitatea pentru transportul aerian pe distanțe mici. Aceasta ar putea fi o soluție și pentru insulele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc coordonatorilor pentru că au pus toate aceste întrebări. Doamnă Vălean, aveți patru minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări și pentru a relansa dezbaterea. Da, aș putea, bineînțeles, să vorbesc mult mai mult pentru că e vorba de teme extrem de importante, de sectoare de activitate și de legislație de bază. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la căile ferate, care, bineînțeles, sunt esențiale pentru viitorul pact ecologic european. Pe de o parte, e vorba de implementarea celui de-al patrulea pachet feroviar și, pe măsură ce evaluăm situația, vom vedea că uh, toate ambuteiajele existente, problema eficienței la uh, nivel transfrontalier, material rulant, toate acestea vor fi uh, rezolvate sau vom vedea dacă se soluționează cu implementarea celui de-al patrulea pachet feroviar și de asemenea avem sistemul ERTMS care este acum deja în desfășurare sistemul de gestionare a traficului feroviar și vom vedea cum este gestionat traficul feroviar, pentru că aceasta ar putea îmbunătăți, bineînțeles, problemele actuale și conectivitatea pe cale ferată. Acestea au fost întrebările referitoare la partea feroviară. În legătură cu Bremen, într-adevăr, săptămâna trecută am uh, făcut o vizită pentru coridorul Brenner și uh, este o parte esențială a infrastructurii noastre în uh, Europa. Este vorba de coridorul nord-sud, dă acces către zona de sud a Germaniei și pentru Italia către centrul și nordul Europei. Deci este esențial și ar putea fi un adevărat ambuteiaj acolo dacă se dorește mai multă accesibilitate. S-a discutat foarte mult atunci și pe tema impactului asupra mediului, uh, a traficului prin acel coridor și uh, tocmai de aceea am vorbit de utilizarea banilor europeni pentru uh, tunelul de la Basel. Eu am vorbit acolo cu autoritățile austriece și cu cele italiene pentru că se au făcut niște programări sau sunt și discuții în legătură cu rutele de acces, însă italienii, din câte am văzut, nu sunt întârziați, sunt cu uh, proiectele la timp, iar uh, Germania analizează care este soluția cea mai bună, însă, uh, să spunem, nu există probleme negative, nu sunt neapărat întârzieri. Bineînțeles, se poate pune întrebarea când se va începe, însă asta nu înseamnă că tunelul ar fi gata și ei nu sunt pregătiți. Deci eu, bineînțeles, voi analiza situația și împreună vom găsi cea mai bună uh, rezolvare a problemei pentru acces. Eu m-am dus acolo cu o serie de măsuri, bănuiesc că sunt aceleași despre care vorbim și aici și dintre toate o taxă pe coridor cred că ar fi cea mai bună soluție pentru reglementarea uh, traficului prin uh, tunelul Bremer. Însă spuneam cu claritate că soluțiile unilaterale luate în vederea restricționării traficului de către autoritățile regionale nu pot fi acceptate la nivel european pentru coridoare europeane, pentru că astăzi e vorba de Tirol, mâine va fi o altă regiune care se va gândi la același lucru și va spune că prea multe camioane trec pe acolo și până la urmă e vorba de piața internă unică a transporturilor la nivel european și cred că aici ar trebui să fiți de acord cu mine. Dacă toate regiunile încep să spună, da, mie nu-mi place să treacă pe aici prea multe camioane sau avem rute alternative sau avem probleme de concurență, nu e acceptabil. Acestea fiind spuse, am vorbit cu cei trei miniștri, i-am invitat să analizeze seria de măsuri pe care o prevăzusem, să înceapă negocierile, astfel încât să adoptăm niște măsuri pentru a asigura un trafic bun. Din păcate însă uh, nu s-a dat dovadă de prea multă înțelegere în ceea ce privește măsurile aplicate de autoritățile din Tirol și aici cred că trebuie să menținem legătura și discuțiile cu aceste autorități. pentru că eu am lucrat aici la Parlament, știu ce înseamnă un compromis, un amendament, un compromis poate aduce atât de mult pentru a găsi soluția cea mai bună. Deci cred că asta trebuie să facem și pe viitor, să ajungem la această soluție. Știu că mulți dintre dumneavoastră erați interesați de această situație și de aia vroiam să fie foarte clar. M-ați întrebat și despre aviație. Avem uh, o serie de măsuri pe care le-am pregătit pentru decarbonizarea acestui sector, pe lângă problema uh, eficienței gestionării zborurilor și așa mai departe. Avioane mai curate, sunt mai multe elemente implicate în acest pachet. E vorba și de o strategie industrială, pentru că Trebuie să punem la oaltă industria energetică cu alte sectoare de activitate, astfel încât să existe suficiente alternative de combustibil durabil pentru aviație și să poată să dea rezultate. Voi lucra, bineînțeles, cu comisarul Breton pentru a vedea și din punctul de vedere al energiei ce se poate face pentru a promova combustibilii durabili în aviație. Chestiunile sociale și întrebarea legată de practici, uh, uh, persoanele care lucrează uh, independenți pentru anumite companii. Am vorbit cu mulți reprezentanți ai companiilor aeriene la nivelul Federației Europene pe acest domeniu Încercăm să vedem care este situația și felul în care se realizează angajările până la urmă ține de competența națională, Însă noi trebuie să ne asigurăm uh, că perspectiva siguranței aeriene, a condițiilor de muncă pentru noile tipuri de uh, contracte pentru piloți și pentru personalul aviatic. Toate aceste elemente trebuie să le analizăm și vom veni din nou în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele acestei uh, analize. Uh, bineînțeles, analizăm și situația pe care ați prezentat-o cu persoanele independente care lucrează pentru aceste companii. Cât privește Brexitul, ne așteaptă negocierile. E adevărat că sectorul aviației va fi unul foarte important. La nivel general, este esențial ca toate statele membre să aibă o poziție unită în cadrul acestor negocieri pentru a reprezenta interesul nostru comun. Bineînțeles, vom reprezenta interesul european în aceste negocieri, interes care uh, poate fi complet uh, convergent cu interesul Regatului Unit din punctul de vedere al prosperității economice și a bunei cooperări în toate domeniile. Însă nu vreau să mă pronunț dinainte, dar E clar că aviația va fi un element important și va trebui să vedem ce putem face la nivel european și cât de repede ne putem mișca. Vom avea această discuție și știu că domnul Barnier și-a luat un angajament uh, de a veni în fața Parlamentului înaintea fiecarei runde de negocieri pentru a prezenta situația. Avem și persoane de la DigiMove pentru transporturi care sunt la masa negocierilor de fiecare dată, tocmai pentru a avea acest, această poziție și interes comun menținut de fiecare dată. În ceea ce privește multiticketing și drepturile pasagerilor. Din partea domnului Dalunde, pe de o parte e problema emiterii acestor bilete și pe de altă parte problema partajării datelor. Trebuie să ne asigurăm că datele sunt partajate ținând cont de criteriul încrederii și trebuie să definim datele care pot fi partajate de operatori publici și privați, bazându-ne deci pe aceste uh, bilete cu destinație multiplă, dacă am înțeles bine. Se pare că avem și un studiu avem niște concluzii în ceea ce privește acțiuni legislative de tip soft, însă trebuie să analizăm mai mult această situație. Este foarte important, după cum spuneați și dumneavoastră. Și doar un cuvânt despre pachetul mobilitate, domnul Zlotovski. Îmbunătățirea drepturilor sociale ale lucrătorilor, acesta este punctul cel mai important pe care trebuie să-l susținem. Pe de altă parte, după cum știți, colegiul, chiar și domnul Timmermans, știți care este poziția dânsului, și cu restul comisarilor am ajuns la un acord ca acele prevederi care nu sunt analizate de comisie în propunerea inițială, s-ar putea să nu fie în conformitate cu Pactul Ecologic European. Deci ar putea duce la emisii suplimentare sau o denaturare a concurenței pe piața internă. Acest lucru a fost declarat de comisie, facem un studiu de impact la ora actuală și încercăm să definim metodologia ne dorim ca studiul să vină cu date foarte concrete care uh, sunt utile în general pentru a evalua impactul acestor măsuri. Chiar uh, recent, uh, marți, din câte mi-aduc aminte, m-am întâlnit cu nouă miniștri de transporturi din nouă state membre care au venit să-mi explice mie și domnului Timmermans uh, impactul acestor măsuri din pachetul de mobilitate, uh, problemele pe care le au cu transportatorii, operatorii, bugetele naționale. Deci uh, suntem atenți la această temă și vom reveni cu alte informații în fața dumneavoastră atunci când le vom avea. M-ați întrebat și în legătură cu calendarul. Noi ne dorim uh, pentru priorități o evaluare bună a impactului și ideal ar fi să uh, se întâmple acest lucru înainte de intrarea în vigoare a prevederilor. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, întrebarea doamnei Contura. Știți că eu consider că trebuie să acordăm o atenție deosebită acestui element. Oamenii trebuie să fie interconectați uh, pentru viața lor de zi cu zi, pentru economie, mai ales aceste zone se bazează foarte mult pe turism, deci avem nevoie de turism durabil, uh, pe de altă parte, și vorbiți despre avioane electrice. Și cred că acesta este viitorul cu avioane mici care ar putea fi electrice și cred că în felul acesta industria își va aduce contribuția la procesul de ecologizare și uh, pentru turism și timp liber. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Vom continua cu o a doua rundă de întrebări. E adevărat că la pachetul mobilitate, chiar dacă ați cerut niște studii, suntem conștienți aici la comisia noastră că este un pachet pe care l-am analizat timp de trei ani și am avut uh, negocieri dure, deci vom continua să o facem și atunci când uh, va veni, uh, îl vom avea în față. Deci e foarte bine dacă putem face acest lucru în paralel domnul Deli, care nu este totuși uh, verișorul meu. Merci, madame la prezident. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Da, de această glumă este în continuare de actualitate. Îmi pare rău, doamnă comisară, dar reacționez la observațiile dumneavoastră în legătură cu pachetul mobilitate. Mă întreb, nu ar fi mai logic, chiar dacă Consiliul, dacă bine știu, astăzi are loc a doua lectură în Consiliu, deci dacă avem această preocupări și da, bineînțeles, legislația, um, Uniunea Europeană are nevoie de legislație de calitate și dacă o treime din statele membre deja au exprimat dubii și probabil uh, vor ataca întregul text la Curtea de Justiție, cred că trebuie să ne gândim serios dacă după toate aceste probleme și ceea ce ați spus că veți face o evaluare de impact, să punem capăt aceste, n-ar fi bine să punem capăt acestei proceduri legislative și să sperăm că între timp veți obține ceva rezultate și statele membre vor fi obligate să pună în aplicare sau să se pregătească în această perioadă de tranziție pentru ceva schimbări. Merci. Mulțumesc, domnule Deli. Domnule Ertug, vă rog, un minut. Mulțumesc, doamnă comisară. Mulțumesc pentru uh, subiectele pe care le-ați abordat. Cred că ați abordat cam toate subiectele importante, ceea ce arată că aveți experți uh, buni, uh, foști, foști din Parlament anterior repet ceea ce s-a spus sau ați spus în legătură cu infrastructura pentru combustibilii alternativi, uh, care este foarte importantă pentru mine și pentru UE pentru a atinge obiectivele climatice. E adevărat că această directivă trebuie să se încadreze într un în regulament, într-o reglementare mai extinsă. Așa am auzit, uh, am auzit un zvon în acest sens săptămâna aceasta. Apoi, nivelul emisiilor din zonele urbane și mai ales din orașele mari. Aveți ceva planuri în legătură cu orașele inteligente, soluții e, eh, pentru orașe inteligente care putea fi sprijinite de Uniunea Europeană? Mulțumesc, domnule Ertug, domnule Etienne. Mulțumesc, domnul președinte stimată doamnă comisară, spus că uh, principiile dumneavoastră călăuzitoare este să avem politici durabile și competitive. Mă gândesc la aviație și cel mai bun lucru pentru a evita emisiile este să avem uh, mai puține devieri ale avioanelor și mai puține aglomerație. Ați menționat uh, regulamentul privind sloturile. Întrebarea mea este cum veți avansa? Dosarul e din 2012 și, și nu a avansat de atunci. Îl veți actualiza în mod cosmetic sau veți face o schimbări mai uh, uh, în profunzime? În al doilea rând, în legătură cu aglomerarea și devierile rutelor, știm că avem nevoie de acest plus, plus care sunt măsurile concrete uh, cu ajutorul cărora credeți că veți putea debloca situația din Consiliu care o blochează de vreo 2 ani și nu, doar, nu e doar problema Gibraltarului, după cum știm. Și cum veți sprijini uh, dezvoltarea infrastructurii. Pentru că dacă nu poate să existe legături între sisteme, nu funcționează. Deci, cum veți ajuta această interconectare? Și o altă întrebare în legătură cu combustibilii alternativi. Cum vă veți asigura că, chiar dacă sunt produși mai mulți combustibili alternativi, să profite și aviația de ele, pentru că avem nevoie de combustibili alternativi în domeniul aviației? Mulțumesc, doamna Le Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisară. Aș dori să insist asupra aspectelor sociale despre situația lucrătorilor din domeniul transporturilor. Trebuie să acționăm rapid. rapid. Avem pe de parte pachetul mobilitate cu lucrători detașați și o cursă spre precaritate socială în rândul lor ei au de a face cu o nouă concurență, sosirea unor șoferi și mai precari din afara Uniunii Europene moldoveni, bieloruși, ruși, ucrainieni, um, din Filipine, din Sri Lanka uh, sau Kazakhstan. Ei sunt plătiți la kilometrul parcurs, o practică ilegală care face să conduce cât se poate de mult cu pericolele uh, pe care le implică aceste um, acțiuni și aș dori să vă întreb și în legătură cu situația personalului din domeniul aviației, piloți, dar um, și uh, personal uh, de, din cabinele avioanelor. Sunt practici uh, care de detașarea lucrătorilor, folosirea lucrătorilor interimari, lucrători independenți, contracte scurte, folosirea unor echipaje din țări terțe toate acestea aduc precaritate socială în echipajele avioanelor. Doamnă comisară, în legătură cu aceste subiecte importante, așteptăm acțiuni concrete. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Tilimeț. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi franceză de data aceasta. Am o întrebare în legătură cu proiectul pe care continuăm să, proiectele mari de anvergură pe care continuăm să le sprijinim, dar nu sunt uh, valoroase din punctul de vedere al mediului uh, sau infrastructurii. E vorba de linia TGV uh, Lyon-Torino. S-ar părea că s-a cerut subvenții pentru realizarea tunelului de bază Lyon-Torino și s-a încheiat o convenție de subvenții în valoare de peste 800 de milioane de euro. Am trimis o scrisoare în legătură cu acest subiect, dar n-am primit răspuns. Am pus o întrebare scrisă. Deci, întrebarea este dacă aceste informații sunt exacte, dacă s-a cerut această prelungire. Deci, dacă da, ne puteți spune dacă există un aviz favorabil în legătură cu această prelungire și dacă da, se încalcă principiul use it or, use, um, or lose it pentru fonduri sau este în curs de a fi analizată. Și am a doua, a doua întrebare în legătură cu siguranța rutieră. Ați început discursul astăzi cu uh, vorbind despre vizita dumneavoastră la Helsinki, dar nu ne-ați spus ce măsuri concrete veți lua, ce va scrie în foaia de drum, ce abordări diferențiate veți avea, mai ales eh, pentru cicliști, pietoni, deci actorii cei mai um, vulnerabili de pe drumuri și cum veți face să atingeți aceste obiective pentru 2030. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Tax? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisară Vălean. Aș dori să vorbesc despre transportul uh, uh maritim cu emisii multe de gaze de efect de seră și cu multă poluare. Aceasta este reglementată de Organizația Maritimă Internațională, dar trebuie să fim mai ambițioși în UE. Organizația Maritimă Internațională ă, nu are obiective suficient de ambițioase ă, și ă, Acestea sunt blocate de anumite state membre ale uh, OMI. Ce veți face pentru a reduce emisiile în sectorul maritim? Și îl sprijiniți pe comisarul Timmermans în eforturile sale de a include sectorul maritim în uh, ETS. Și mai am un subiect. Deja astăzi, sectorul șartierelor navale se deplasează spre China. O parte din producția de nave Uh, are loc cu mână de lucru ieftină din China. Cred că se pot crea în Uniunea Europeană locuri de muncă avansând spre transporturi durabile. Cum veți păstra locurile de muncă din transporturile durabile în Europa? Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Schulz. Vă rog. Doamnă comisar, mă bucur că sunteți aici. Am trei întrebări foarte scurte despre siguranța rutieră. Ați uh, menționat foarte multe idei, ați spus unde vreți să ajungeți, ce obiective, dar nu am auzit propuneri concrete. Ne puteți numi 3-4 propuneri, să zicem, mm, cum vreți să implementați uh, în concret, uh, concret niște aspecte fără a intra în detaliu. Cu privire la spațiul rural versus marile orașe. La toate subiecte, inclusiv uh, pactul ecologic, uh, vom avea mari probleme prin faptul că niște lucruri vor fi ușor de implementat în mediul urban, pentru că mobilitatea este cu totul altfel acolo față de spațiul rural. În Europa este mm, sunt zone foarte rurale, cu puțini locuitori, unde nu ținem pasul cu infrastructura, nu reușim să obținem ceea ce avem nevoie pentru a atinge pactul ecologic. Și ultimul subiect, digitalizare, mă bucură că ați menționat asta, dar știm că între statele membre în continuare persistă mari probleme fiecare dintre cei care vin la Bruxelles cu um, uh, mașina în plan transportare cunosc asta, deci uh, cum putem rezolva problema în așa fel încât să primim uh, măsuri concrete și aici? Mulțumesc, domnule Schulz. Doamna Bilbao. Muchas gracias. Mulțumesc. Bine ați venit, doamnă comisară. Vă urez mult succes în acest mandat. Bineînțeles, vă vom sprijini, dar trebuie să încep cu pachetul mobilitate, care uh, ne-a costat multe eforturi, multă implicare din partea tuturor pentru a-l adopta și vedem, pe de altă parte, trebuie să spun că ne-a surprins această întâlnire Uh, pe, uh, a dumneavoastră pentru că avem nevoie ca acest pachet să se aplice. Nimeni nu e acord cu 100% din măsurile din acest pachet, dar sectorul ne cere acest pachet legislativ. De ce? Pentru că țările de jos au anunțat că din martie vor aplica măsuri în mod unilateral. Franța, Germania, Italia au făcut-o și Comisia a hotărât uh, să-și uh, retragă solicitările ca să, cu condiția să se avanseze în pachetul mobilitate. Ce veți face cu decizia unilaterală a țărilor de jos um, care se va aplica de la 1 martie? V-aș cere un efort. V-aș cere să avansăm în acest pachet și apoi să analizăm impactul pe care îl poate avea aplicarea sa și apoi putem să îl îmbunătățim în viitor. Apoi, uh, sunt de acord cu obiectivele pe care ni le-am stabilit, dar dacă facem o analiză de impact, să facem o analiză de impact a proiectelor TNT, proiect prioritare europene în zonele de frontieră unde au crescut cel mai mult emisiile în Europa în ultimii ani. Ce veți face pentru a cere statelor membre uh, ca odată cu executarea acestor, să, să avanseze în aceste proiecte. Fără această infrastructură nu vom putea atinge obiectivele. Și în al treilea timp, uh, schimbarea orei. Parlamentul a adoptat textul, dar uh, și Consiliul va adopta o poziție, va avansa. Mulțumesc! Mulțumesc! E păcat că uneori nu avem destul timp pentru a ne duce la bun sfârșit intervențiile. Și colegii mei nu au putut să dea toate informațiile. În legătură cu Brennerul, de exemplu, ne-au spus că antreprenorii uh, nu trebuie să respecte aceste restricții și spun producătorilor italieni, nu vă temeți, noi putem să facem treaba uh, Eh, transportatorilor, america, eh, transportatorilor italieni, mă scuzați. Deci, toată lumea înțelege <laughs> motivele fiecăruia, noi înțelegem motivele celor din Tirol, știm foarte bine că ați fost la Brenner, dar partea italiană respectă calendarul. Putem să finalizăm tunelul Brennelului mai repede, de ce nu? Cred că guvernul italian, acesta, următorul, indiferent care va fi gata să sprijine astfel de eforturi, e vorba de timp până la urmă, pentru că toate coridoarele TNT au această problemă a timpului. Eu sunt foarte optimist în legătură cu faptul că se poate găsi o soluție între momentul actual și 2028 sau 2027, dacă um, finalizăm lucrările mai repede. Ar, mm, mărfurile uh, se, oricum traversează Alpii, ar putea să le traverseze mult mai ușor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nategal, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, Doamnă comisar, am o întrebare în legătură cu acordurile internaționale de domeniul aviației. În 2018, Comisia Europeană a primit mandat să înceapă negocierile în legătură cu un acord în domeniul aviației cu Oman. Au fost de atunci două runde de negocieri, dar în același timp este clar că durabilitatea este o prioritate a dumneavoastră și eu cred că industria europeană a aviației trebuie să contribuie la reducerea amprentei asupra mediului și, din acest punct de vedere, mă, gând, mă întrebam, având în vedere că sectorul aviației este unul global și e nevoie de condiții echitabile și cu țările terțe și cu uh, operatori din țări terțe, vă gândiți să includeți și o clauză de mediu cu standarde comparabile, așa cum uh, se prevede în uh, pactul ecologic, în acorduri ca cel cu Omanul și alte viitoare acorduri în domeniul aviației negociate de Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, trebuie să vă părăsesc. Voi fi înlocuită de domnul Schulz, dar înainte de a pleca, vă mulțumesc, doamne comisar, am și eu două întrebări va relansa Comisia, așa cum veți spune, transportul de mărfuri pe care ferată, ceea ce înseamnă că astăzi trebuie să se reintroducă Eurovinieta. Va fi rapid pe masa negocierilor și când? Și a doua întrebare, eh, așa cum ați spus domnule Etienne, trebuie să facem ceva pentru aviație, să abordăm cerul unic european și să vedem ce facem cu finanțarea. Am vorbit despre taxa pe cherosen, am văzut că nouă țări o sprijin, veți promova aceste măsuri și în legătură cu pachetul mobilitate, Parlamentul și-a făcut treaba, Vom intra în a do- într-o a doua lectură. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Bilbao. Aveți dreptate să puneți întrebări în legătură cu evaluări, dar munca parlamentară trebuie să continue. Dragi colegi, vă las în mâinile competentele domnului Schulz. Ne vedem în curând. I'm waiting for guidance from Mr. Schulz. Aștept orientări din partea domnului Schulze. So, wir machen, weil wir schon ein bisschen... Bine, pentru că suntem presați de timp, trecem direct mai departe, doamna Paulus. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezență. Regret, mă întorc la subiectul Brenner pentru că pur și simplu nu înțeleg. Ați spus că ați propus majorarea taxei ca soluție, dar ați, propus, ați spus și că nu puteți accepta măsuri unilaterale regionale. În opinia mea, Uh, sporirea acestei taxe ar fi o măsură unilaterală regională. Deci cum altfel ați, decid, ați descrie asta? Și îmi cer scuze, nici eu n-am fost uh, de față la Tirol când ați fost prezentă și nu am găsit uh, nimic despre asta nici în reportaje. Deci care sunt măsurile pe care le-ați cuprins în coșul pe care l-ați menționat de mai multe ori deja? Pentru că n-ați intrat în detaliu și aș fi foarte interesată. În al doilea rând, subliniez ceea ce au spus și ceilalți cu privire la combustibilii alternativi. Eu cred că domeniul în care putem crește durabil și la nivel global este foarte limitat. Trebuie să ne gândim și la cum hrănim populația și să rezervăm și spații naturale. Deci, cum vă imaginați că ar trebui să fie utilizați combustibili alternativi în transport? Ba n-ar trebui să restricționăm totul la transportul uh, pe termen lung și în aviație? Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Vă rog frumos, respectați timpul alocat. Mulțumesc uh, de pe acum, doamne comisar, care va putea rămâne câteva minute în plus, dar limitați-vă la un minut, dragi colegi. Doamna Garcia Munoz. Gracias, presidente. Gracias, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisară. Eu aș dori să menționez uh, din nou drepturile și standardele sociale ale lucrătorilor din uh, sectorul aviației, dar în legătură cu siguranța aeriană pe care ați menționat-o dumneavoastră. Cred că este o problemă care depășește frontierele naționale. De aceea trebuie să căutăm soluții la nivel european, la nivel global, acțiuni concrete condițiile de muncă pot afecta cu adevărat siguranța aeriană, siguranța pasagerilor. Și presupun că lucrați în coordonare cu Agenția pentru Siguranța Aeriană, dar nu știu dacă se ocupă de tipurile de contracte care sunt la modă în ultima vreme în anumite companii aeriene, mai ales la cele low cost. E vorba de contracte precare, uh, contracte zero ore sau uh, false contracte de lucrători uh, autonomi și lucrătorii merg și bolnavi la serviciu de teamă că nu îi vor mai chema. Ce faceți pentru a garanta pentru ca companiile, că companiile aeriene vor respecta nu doar drepturile socioeconomice, ci și uh, de cele legate de siguranța aeriană în contractele lor și ce veți face pentru a împiedica distorsionarea concurenței de anumite uh, companii prin dumpingul social folosind uh, viduri juridice din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Novakov. Mulțumesc. Am două întrebări. Știu că deja v-ați referit de mai multe ori la pachetul mobilitate. Foarte pe scurt mă refer și eu la un aspect care încă n-a fost ridicat. Disponibilitatea dumneavoastră de a emite legislație țintită dacă uh, rămân propuneri precum returnarea camioanelor în vigoare. Uh, toată lumea se uh, Uh, ambalează acum cu pactul ecologic. Nu știu însă cum asta e compatibil cu pactul ecologic. Asta e prima întrebare. A doua întrebare, propunerea cu privire la CFM. Domnul Michel spune că e gata să coopereze strâns cu Comisia, dar chiar și așa e o reducere de 35% la CEF comparativ cu poziția Parlamentului. Cam 10% mai puțin față de ce avem la ora actuală. Cum veți reacționa la așa ceva? Cu siguranță nu este deloc uh, în ton cu ambițioasele noastre obiective și cu tente. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Ferber. Mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc explicit pentru cuvintele clare rostite sau găsite în Tirol. Sunt bucuros că o comisară a Uniunii Europene reușește să pună în centrul atenției tuturor perspectiva europeană. Cum a spus și colegul din Italia, nu se poate ca uh, tirolienii să facă reclamă în Bavaria, în Italia, că ei pot rezolva problemele de transport pentru că ei nu sunt vizați de măsurile unilaterale aplicate uh, uh, celorlalți. Deci ce aduce asta mediul înconjurător? Încă nu mi-a explicat nimeni. Așa că vă întreb când veți pune capăt măsurilor unilaterale. Sunteți de acord să lansați proceduri de încălcare împotriva Tirolului? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber. Urmează domnul Vitanov. Mulțumesc, domnule președinte. Eforturile doamnei Elen și ale întregii comisii pentru o mobilitate durabilă sunt excelente. Însă trebuie să facem eforturi mari și să asigurăm continuitatea. Pe de o parte, spunem că dorim să trecem către un transport curat și, pe de altă parte, acceptăm ca uh, camioanele să se întoarcă acasă goale în fiecare săptămână. Deci cred că ar trebui să facem o evaluare a situației actuale înainte de a lua decizii. Aș vrea, pe de altă parte, să vă adresez o întrebare uh, în completarea celei spuse de domnul Danielson. Revenim la tema aviației europene. În ultimii ani, am constatat uh, că există o concurență neloială, uh, condiții de lucru uh, mai puțin acceptabile, prin urmare și o siguranță scăzută. Și cred că Comisia ar trebui să vină cu nouă legislație pentru a pune capăt în sfârșit contractele cu uh, acești uh, falși independenți care totuși își plătesc uh, cotizațiile. Mulțumesc! Avem fețe noi în această comisie, inclusiv uh, următoarea noastră colegă. Vă dau cuvântul. Doamna Plumb. Mulțumesc, vă vorbi limba română. Doamna comisar, um, domeniul transporturilor este o agendă foarte ambițioasă. Eu aș vrea să mă refer la un aspect foarte important și anume acela al uh, nevoii de a lua cât mai multe măsuri astfel încât pentru atingerea obiectivului climatic să avem o tranziție echitabilă și să reducem impactul socioeconomic. Și aș vrea să vă întreb, uh, Știți foarte bine că avem foarte multe regiuni în Uniunea Europeană, regiuni care uh, întâmpină dificultăți Uh, și mulți cetățeni ai Uniunii Europene care uh, sunt uh, privați de dreptul la mobilitate. Cum credeți că se poate asigura coeziunea teritorială, dar și incluziunea socială, atât între regiunile dintre Uniunea Europeană, cât și în interiorul regiunii, Uh, veți colabora cu statele membre, le veți sprijini și să o, mai adaug faptul că, sigur, astăzi este uh, reuniunea Consiliului European, se discută despre viitorul buget și aș vrea să vă întreb și eu uh, care va fi poziția dumneavoastră vizavi de Connecting Europe Facility ca principal instrument de finanțare, dat fiind faptul că este nevoie de investiții în perioada următoare. Mulțumesc! So, <clears throat> aber auch für Sie gilt. Dar toată lumea trebuie să respecte timpul alocat. Doamna Nachtegal are cuvântul acum. Nu. A fost o greșeală pe lista mea. Nicio problemă, spune președintele. Trecem la următorul vorbitor, doamna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Decarbonizarea transportului va fi principala provocare din acest mandat. Este o parte crucială din pactul ecologic și totodată trebuie să garantăm competitivitatea Europei. Ați uh, menționat câteva inițiative interesante în discursul dumneavoastră și a spus că acum pregătiți uh, o ecologizare a planului cargo pentru Uniunea Europeană. Care credeți că vor fi principalele elemente aici? Și apoi, ați menționat și coridoarele rutiere de mărf, coridoarele feroviare pentru transportul de mărfuri, mă scuzați. Cu ce impact asupra rețelelor tente? Mulțumim, doamnă Virkunen. Domnul Fernandinho are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisară. Cred că aceste discuții cu dumneavoastră sunt foarte utile și sper că uh, vor avea loc în mod regulat. Voi pune o singură întrebare, chiar dacă am mai multe un lucru e foarte important pentru mine, dosarul Eurovinietă. Noi aici în Europa, în următorii ani, va trebui să ne călăzim după un singur obiectiv, mai important decât toate celelalte, pactul ecologic, deci protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice, dar și scăderea emisiilor. Uh, Eurovinieta poate să facă să scadă emisiile, să crească siguranța pe drumuri, se pot crea sisteme alternative de transport, cum ar fi calea ferată, dar totuși această reglementare este blocată în Consiliu și nu se știe care va fi destinul. Ce va face Comisia? Veți încerca uh, să discutați cu țările care au blocat această prevedere legislativă care mi se pare foarte importantă. Cum putem spera uh, că se va relua dialogul pentru a se finaliza acest act legislativ atât de important. Mulțumim. Urmează domnul Forore. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisară. Eu aș dori să revin la un uh, subiect deja abordat. E vorba de uh, regiunile dezavantajate din punct de vedere economic, care sunt dublu penalizate. Nu uh, sunt uh, incluse în coridoarele majore și lipsesc uh, serviciile pentru că lipsesc infrastructurile și se preferă să se investească totuși uh, în. Uh, Uh, drumuri mai repede decât în căile europene. În foaia de drum uh, pentru 2050, uh, marea parte de transportul de pasageri pe distanțe medii trebuie să aibă loc pe calea ferată. Dar în Italia, dacă mă gândesc la Calabria sau la Sicilia și la prima întâlnire am vorbit despre regiunea Basilicata, deja acestea nu sunt legate direct cu nordul, cu Europa, decât cu legături cu bacul sau cu avionul. Cum Eh, se va eh, folosi în aceste regiuni la ferată pe distanțe scurte și medii. Mulțumesc! Mulțumim! Ultimul intervenient din doamna Volo. Buongiorno, eh, comisaria. Mulțumesc, doamnă comisară. Intervenția mea se bazează pe dorința de a vă atrage atenția asupra uh, regiunilor periferice din Europa. În următoarele luni va fi în fine posibil uh, să revizuim anumite aspecte din TNT. În Europa, în Italia sau în alte țări, aceste zone considerate locale au probleme mari pentru că nu au autostrade, nu au drumuri, nu au autostrăzi, nu au drumuri și nu au alte legături decât uh, cele mm, pe calea aeriană. Uh, lumea vine vara în aceste zone. Dar cum veniți la Positano, uh, Amalfi, uh, um, în Puglia, veniți ușor? În vacanță, cu mașina, veniți oriunde, dar vă invit să faceți aceeași vacanță cu transporturile în comun în, pentru viitoarea reviziune atente, având în vedere și acțiunile prevăzute de CEF. Doamnă comisară, pot conta pe dumneavoastră pentru a oferi soluții structurale pentru zonele periferice? Sper că veți răspunde și sper că veți veni în Italia pentru a face un tur al acestor teritorii. Vom merge cu transportul în comun și apoi dumneavoastră vă veți da seama de uh, amploarea problemei. Mulțumesc! Vielen Dank, liebe Kollegen. Ähm, Frau Kommissarin, waren viele. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Um, dăm cuvântul acum din nou doamnei comisar. Aveți o serie de întrebări, unele foarte concrete. Probabil că nu veți putea răspunde în detaliu la toate, dar aveți ceva timp la dispoziție pentru a o face oricum. Și vă rog să mă scuzați pentru că văd că um, în sală Ă, mai avem o colegă care dorea să intervină. Doamna Depani. Mulțumesc. Ar mai fi un element pe care nu l-ați menționat foarte mult și anume mobilitatea urbană. Știm că o bună parte a emisiilor provin din uh, emisiile realizate la nivelul orașelor și a municipalităților europene. Și aș vrea să vă întreb care este strategia dumneavoastră, dacă veți publica anumite linii directoare sau dacă aveți de gând să faceți ceva, pentru că avem, pe de altă parte, în Europa exemple excelente în acest sens, orașe unde s-au făcut progrese, dar vreau să vă întreb care este strategia dumneavoastră pentru a face progrese în planificare și mobilitate urbană. Mulțumim cu această ultimă întrebare, vă dau cuvântul, vă rog. Well, thank you very much for all your... Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări care se referă la multe subiecte, subiecte extrem de importante pentru viitorul uh, politicilor de transport. Mulți dintre dumneavoastră ați revenit la pachetul mobilitate. După cum știți, avem o procedură în curs și această procedură legislativă nu se poate opri. În funcție de rezultatele pe care le vom avea la studiul de impact, așa cum s-a spus uh, deja, vom avea o legislație țintită pentru a uh, corecta anumite probleme sau pentru a rezolva anumite chestiuni. Ați uh, menționat și directiva pentru infrastructuri. Avem nevoie de cel puțin uh, un milion de locuri de încărcare disponibile public uh, până în 2025 și la ora actuală facem o analiză de impact uh, pentru a vedea Uh, ce se întâmplă pe piață pentru a vedea o acoperire suficientă și ce fel de prevederi uh, legislative sunt necesare. Și aceasta se referă și la numărul de puncte de încărcare, ci și uh, la impactul asupra pieței pentru a minimiza consecințele pentru contribuabil și pentru a vedea în ce măsură rețeaua de mașini electrice și de puncte de încărcare se poate dezvolta. Trec acum la mobilitatea urbană. Chiar și ultima întrebare și multe alte întrebări care au venit pe această temă. Serviciile au început evaluarea la pachetul de mobilitate urbană încă din 2013 pentru a vedea dacă acest cadru legislativ este încă potrivit și dacă aduce rezultatele scontate. În luna mai uh, vom avea probabil și rezultatele pentru a merge mai departe, începând cu acel moment. Rezultatele preliminare pe care le avem ne arată că cadrul nu funcționează așa cum s-a dorit, pentru că situația la nivel local diferă de la Uh, un caz la altul, depinde totul foarte mult de autoritățile locale și uh, totul are de-a face cu indicatorii de mobilitate urbană utilizați și cu planul de mobilitate durabilă. De aceea se dorește să se includă elemente cheie uh, în strategia pentru o nouă mobilitate inteligentă deci vom reveni probabil la această chestiune. Sunt multe de spus aici și dacă doriți putem avea o dezbatere doar pe această temă a mobilității urbane, pentru că mi se pare că nu am timp acum să acopăr prea multe elemente uh, pentru o chestiune care este esențială pe viitor. În ceea ce privește scrisoarea pe care ne-ați uh, trimis-o, pregătim un răspuns um, Acordul actual era valabil până la 31 decembrie anul trecut și totuși, uh, pentru că aveam câteva luni de întârziere cu implementarea, s-a oferit uh, o acordare de prelungiri de câteva luni și serviciile mele analizează posibilitatea de a prelungi acest acord și de a putea lucra cu beneficiarii pentru a vedea care este durata exactă pentru care se poate face prelungirea. Însă oricum veți primi și răspunsul în curând. Da, doamna Leșanto a revenit cu tema echității și a concurenței din partea țărilor terțe. Nu știu dacă doamna este în continuare aici. Vreau să vă spun că Franța a crescut numărul de permise pentru uh, șoferi anul acesta, deci asta înseamnă că se recunoaște existența unei cereri pe piață și că autoritățile naționale uh, au a analizat posibilitatea de a oferi aceste permise, care sunt de competența națională, și sunt uh, autoritățile naționale cele care uh, analizează denaturarea sau nu a concurenței. Cât privește propunerile pentru sloturi, cred că am menționat deja acest lucru, voi analiza situația îndeaproape înverzirea sau ecologizarea sectorului maritim. Vă invit în această dupămasă la săptămâna pentru uh, sectorul maritim. Ne vom întâlni și cu Organizația Maritimă Internațională și cu diversi actori implicați. E clar că ecologizarea navelor, a porturilor, vom discuta cu această ocazie mai multe idei care au fost prezentate și va trebui să venim cu soluții concrete, iar strategia prezentată de noi va reflecta această viziune pentru sectorul maritim. Cât privește sistemul ETS, e clar că acesta trebuie să coordoneze uh, activitățile cu Organizația Maritimă Internațională și să pregătim o serie de măsuri uh, și pentru că vorbesc de seria de măsuri, revin la tunelul uh, Bremer, vorbeam despre cerințele existente în regulamentul actual, de exemplu cerința de a reduce sistemul de dozare care creează ambuteiaje sau uh, problemele existente la trecerile transfrontaliere, lucru care revine la pachetul mobilitate. Dumneavoastră ați prezentat, de fapt, acest punct împreună. Uh, pentru că întoarcerea unui camion acasă, mai ales pentru țările care nu sunt parte în Schengen, înseamnă congestionarea traficului la frontiere și infrastructurile nu sunt suficient de bine dezvoltate, însă aici mai intervine un alt element, e vorba de măsurile de fluidizare a traficului și de decongestionare. Deci, iată, ne întoarcem la Brenner. Vorbeam și despre taxa la frontieră. Am discutat mai multe măsuri, mai multe soluții alternative. Avem și sistemul de gestionare a traficului, uh, sistemul de reducere a congestiunii, promovarea unor soluții alternative. Am coordonat uh, rolul infrastructurii necesare pentru combustibile alternativ, pentru a mobiliza mai mult traficul pe coridoare, Bineînțeles, toate aceste aspecte le voi discuta în detaliu cu cele trei părți care vor participa pentru a vedea care este soluția acceptabilă pentru toată lumea și aici facem legătura cu uh, sistemul ERTMS, cu Germania și cu Italia, de asemenea creșterea Uh, taxelor pe diesel, uh, ce se întâmplă cu mașinile diesel în regiunea Tirolului, controlele la frontieră, de exemplu, pentru migrați, interoperabilitatea pe căile ferate. Avem, după cum vă spuneam, uh, foarte multe măsuri pe hârtie și pe care le-am făcut cunoscute partenerilor noștri. Când vom reîncepe discuțiile, voi putea reveni în fața dumneavoastră cu mai multe detalii legate de acorduri. Însă, vă spuneam, taxa care ar putea fi aplicată pe întregul coridor, deci nu doar pe o anumită zonă, pe uh, partea austriacă. Avem nevoie de o soluție globală, deci nu doar pe un tronson o soluție fragmentată în funcție de state. Întrebarea domnului Ferber, într-adevăr, avem de gând să luăm măsuri și analizăm la momentul acesta care sunt pașii următori pe care i-am putea face. Siguranța rutieră. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu regulamentul general uh, de siguranță pentru vehicole și infrastructură, cum se implementează, care este plusvaloarea adusă de acest regulament și am planificat și o revizuire suplimentară anul acesta pentru permisul de conducere. Și aici am încă un coș de măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și trebuie să ținem cont pentru a implementa toate aceste măsuri la toate nivelurile. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat uh, Eurovinieta și Cerul Unic European și cred că aproape toți miniștrii, sau cel puțin de când sunt eu comisar, la toate dezbaterile pe care le-am avut, s-a vorbit de aceste două teme am vorbit de fiecare dată pentru că în funcție de uh, miniștri uh, vedem ce putem face și cred că putem face progrese la cerul unic european, mai ales de când am venit cu acest uh, raport al grupului special pentru Consiliu, pentru a vedea cum putem merge mai departe. La ultimul Consiliu sub președinția finlandeză s-a luat un angajament pentru a continua lucrările la cerul unic european, iar în ceea ce privește Eurovinieta, am identificat la nivelul întâlnirilor bilaterale care sunt punctele de blocaj pentru fiecare țară în parte. Și eu vreau să se respecte principiul cred că avem nevoie de o eurovinietă, însă să vedem la momentul acesta ce este acceptabil și ce nu și cum putem debloca situația. Nu spun nimic, nu promit nimic, dar sper cel puțin să redeschidem dezbaterea sub președinția croată și sper că atunci când va veni rândul președinției germane să putem ajungem la o propunere de eurovinietă care să fie acceptabilă și uh, utilizabilă pentru toate statele membre ținând cont și de practicile naționale și de diversele sensibilități, tradiții și așa mai departe. Atât Eurovinieta cât și Cerul Unic European sunt deci priorități uh, pe agenda mea. Astăzi începem și discuțiile la buget și după cum știm, dincolo de ambițiile Comisiei și ale Parlamentului, Noua cutie de negociere propune acum pentru anumite sectoare pentru CEF 21,4 miliarde, dar doar 1,5 în mobilitate și în felul acesta avem uh, multe investiții pentru infrastructură. Sunt, pe de altă parte, de acord cu dumneavoastră că negocierile trebuie să fie finalizate la un moment dat. Dacă ținem uh, uh cont uh, și de uh, faptul că prima cerere de oferte pentru CEF 2 va veni în prima parte a anului 2021, deci va trebui să terminăm negocierile înainte. Dacă am întârzia mult mai mult, înseamnă să întârziem și investițiile în domeniul transporturilor. Doamna Plumb, v-ați referit la coeziunea în Europa și dacă facem legătura și cu CFM-ul, este important să utilizăm toate instrumentele financiare de care dispunem și pe care le amestecăm în toate statele europene și în special în acele țări unde infrastructura este mai puțin dezvoltată, mai ales în estul Europei și vorbeam aici de un coș de măsuri. Este important să amestecăm uh, banii din CEF cu fondurile regionale, fondurile de coeziune, deci toate instrumentele de care dispunem pentru ca în cadrul CFM-ului să fie bine reprezentate și eu, în calitate de comisar pentru transporturi, bineînțeles, mi-am luat un angajament pentru a finaliza proiectul TNT și acesta este esențial, în special pentru aceste țări care au rămas în urmă. Cum am putea ajuta Domnul Riche, de exemplu, ne va ajuta cu actualizarea sistemului TNT. Știu că este dificil, dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați redeschis negocierile cu Consiliul. Cred că acest proces de streamlining este extrem de bun pentru a pune accentul pe proiectele de infrastructură pe care le avem și care au întârziat foarte mult. Poate că au mai fost și alte întrebări, cu siguranță că au fost, însă le avem notate aici pe toate și dacă nu v-am răspuns la anumite întrebări, vom reveni cu detalii și, bineînțeles, sunteți uh, bineveniți să trimiteți întrebări comisiei la care vă vom răspunde cu multe detalii, în special pe temele care vă interesează. Și, domnule președinte, voi fi întotdeauna la dispoziția dumneavoastră de câte ori mă veți invita pentru a menține acest dialog deschis între Parlament și Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar Volean, și în numele colegilor mei. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în rândul nostru, pentru faptul că am abordat diferite subiecte. Mult timp ați fost chiar dumneavoastră în locul nostru și cred că dumneavoastră înțelegeți foarte bine că ne interesează să avem un schimb regulat de idei, așa cum ne-am dorit dintotdeauna. Vă mulțumesc! So, ich bitte mal... Îi rog acum pe cei uh, din stânga, din dreapta, din centru care stau uh, pe culoar, mai ales cei care nu sunt eurodeputați, să se așeze, să se liniștească ca să putem continua. Ca să putem continua, De data aceasta este vorba de rețelele TNT, o dezbatere cu doi invitați. Doamna Pace, mulțumim pentru că ați venit, și doamna Trautman. Lucrurile se vor desfășura în felul următor. Vorbitoarele vor primi fiecare câte șapte minute. După care urmează procedura obișnuită, intervin coordonatorii și apoi eurodeputații și pun întrebări. Ne bucură foarte tare prezența dumneavoastră, dar fără a mai pierde vremea, vă dau direct cuvântul. Doamnă Peis, începeți poate direct dumneavoastră, vă rog. members, Domnule președinte, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, m-am bucurat când am văzut că numele sălii, că sala poartă numele unui uh, un exemplu pentru mine la nivel politic. Am venit să vă vorbesc despre coridorul Rin-Dunăre și să vă prezint principalele realizări și provocări de pe acest coridor. Coridorul meu este corana, colana vertebrală pentru transporturi. Aproape 6.000 de kilometri de cale ferată, aproape 4.000 de uh, kilometri căi navigabile pe uh, râuri ca Dunăre și Sava. Sunt convinsă că rolul meu de coordonatoare nu este să stau și să aștept ci să abordez provocările. Și împreună cu echipa mea deja am reușit să facem multe în timp puțin. Așa că mă uh, veți vedea în planul pe care îl pregătesc, 96% uh, din uh, coridorul um, pe cale ferată este electrificat și astfel se economisește timp. Există probleme în anumite sectoare transfrontaliere între România Uh, și Ungaria, Germania și Republica Cehă um, și în România. Um, rata de uh, um, ATMS este de aproximativ 70% în Germania și Ungaria. În căile navigabile, 90% din uh, coridor este nav- complet navigabil, dar uh, adâncimea de 2,5% uh, nu este asigurat în uh, toate zonele. În toate cele 80 de porturi respectă condițiile de bază TNT ca infrastructură de bază, uh, dar furnizarea de combustibili alternativ nu este deloc uh, aproape. Când vine vorba de drumul, 78% din coridor este um, pe autostrăzi, dar capacitatea încă nu este suficientă și există blocaj în partea de coeziune a coridorului. În comparație cu 2018, când am fost ultima dată aici, situația s-a s-a îmbunătățit, dar este departe de a fi optimă pentru a atinge obiectivele pentru finalizarea rețelei până în 2030. De la începutul programului CEF în 2014, 101 proiecte finanțate cu peste 3,5 miliarde au fost finanțate și puse în aplicare. Um, finanțarea în transportul CEF s-a concentrat pe căile ferate, cu contribuție de 3,07 miliarde până acum, adică 88% din suma totală a fost alocată coridorului. Din cele 141 de intervenții identificate, 33 um, au fost sprijinite din CEF. Sunt foarte mândră de rezultatele obținute um, în Republica Cehă, unde au fost rezolvate um, blocaje între Munich, Nuremberg și Praga și s-a actualizat uh, um, calea ferată în zona transfrontalieră de lângă Pilsen. Aceste proiecte vor fi finalizate între 2020 și 2022, la timp. Au fost uh, tăiate multe panglici în uh, Austria și în Germania. Am și am uh, reușit prin programele noastre pilot Uh, să uh, ducem la bun sfârșit 23 din 27 uh, din proceduri de achiziții de vase și alte echipamente. Avem proiecte de mediu în Slovacia, Croația, Ungaria, Bulgaria și România pentru a pregăti viitoarele proiecte din CEF 2. Câteva cuvinte în legătură cu aspecte orizontale. După cum știți, procesul de revizuire a liniilor directoare TNT sunt, este în curs și pentru mine este foarte importantă starea de bună navigabilitate. Este esențial ca căile navigabile interne să aibă o stare bună de navigabilitate. Discutarea acestora și viitoarea politică pentru căile navigabile s-a creat un grup pentru starea bună de navigabilitate, pentru a contribui la revizuirea uh, prevederilor, inclusiv a definiției stării bune de navigabilitate. Obiectivul este să se țină cont de realitățile um, de pe căile navigabile și de responsabilitățile autorităților statelor membre uh, cu diferite comisii și actori interesați, inclusiv gestionari și operatori de infrastructură. Uh, starea bună de navigabilitate înseamnă starea situației de transporturi care permite o navigație sigură, durabilă, uh, asigurând ca să se respectă valorile minime ale parametrilor și valorile serviciului și viitoarea politică TNT pentru căile navigabile are obiectivul de a avea prevederi flexibile pentru căile navigabile, ținând cont de diverse caracteristici ale căilor navigabile și de schimbările climatice pentru a permite o bună funcționare. Grupul abord, recomandă o abordare de tip coridor pentru starea bună de navigabilitate pentru a asigura continuitatea în, în navigarea pe coridoare. În încheiere, aceste proiecte finanțate din CEF arată că Uniunea Europeană dorește ca, trans, ca marfa să fie transportată în mod durabil în Europa, eficient din punct de vedere tehnic, dar și asigurând coeziunea între țări. Dar, pentru a face față provocărilor menționate, doresc să subliniez următoarele lucruri. Când vine vorba de capacitatea de absorpție, partea de coeziune a, din coeziunea coridorului este sub um, media europeană, cu întârziere între 12 și 36 de luni. CEF este un instrument foarte flexibil, deci în cazul unor proiecte neperformante, reinjectăm fondurile bugetelor nefolosite în alte programe, dar rezultatul este că rețeaua TNT nu este realizată și rămân blocaje. Această situație trebuie să se schimbă. Dar cum? statele membre trebuie să prioritizeze și să pregătească proiecte mature, deci proiecte care să fie cu adevărat gata. Majoritatea întârzierilor se datorează problemelor legate de achiziții în țări în care procedurile de achiziții durează patru ani în majoritatea țărilor, aceasta este durata unui proiect de construcții. Este imperativ să se creeze un climat de achiziții public stabil pentru a obține încrederea investitorilor publici și privați. În cele mai multe cazuri în care rămân blocaje, un stat, doar un stat membru nu mai este eficient trebuie să um, um introducem proiectul într-o structură transfrontalieră de cooperare în care colaborează mai multe state membre. Avem mai multe cazuri de succes pe coridorul meu, dar trebuie să facem mai multe și pentru calea ferată între Germania și Republica Cehă și pentru căile navigabile între Croația și Serbia și între Ungaria și Slovacia. Statele membre trebuie să asigure un angajament politic și financiar pe termen lung, nu doar la nivel național, ci și la nivel de coridor. Vă mulțumesc pentru atenție! Vielen Dank, Frau. Ähm, Mulțumim foarte mult, doamnă Pais, pentru prezentare. Și acum dau direct cuvântul doamnei Trautman pentru uh, celălalt coridor TNT, Marea Nordului, Marea Baltică. Mulțumesc, domnule președinte, estimați eurodeputați. Este și pentru mine o plăcere să mă aflu în Comisia TRAN împreună cu colegia mea Pais, împreună cu ceilalți colegi pe care i-am cunoscut în trecut, încep discuția despre, uh, menționând bugetul. Va fi o discuție crucială să, să aibă în vedere cele trei motive pentru care, într-adevăr, trebuie să ne gândim la coridorul NSBC, uh, foarte important pentru rețeaua noastră generală. Acest coridor este unul strategic pentru economie. Avem cele 12 porturi maritime și, dincolo, și aici sunt chiar cele mai importante, Rotterdam, Anvers, de exemplu. Apoi, trebuie să ne gândim uh, și la faptul că acest coridor este unul strategic pentru apărare și pentru securitate. Leagă țările baltice și uh, ajunge până în nord, în zona arctică, despre care se vorbește. Ce este foarte important astăzi este să discutăm și despre pactul ecologic. Cum vrem să implementăm pactul ecologic? Pentru mine, mobilitatea este o posibilitate principală pentru a menține și obține obiectivele ambițioase din pactul ecologic. Ne aflăm, deci, într-un moment în care trebuie să dovedim că avem mijloacele necesare pentru a obține bune rezultate în schimbările climatice. Doresc să vă prezint prioritățile coridorului și realizările. Prioritățile importante. Uh, mai întâi a fost uh, coridorul acesta care este transversal și Rail Baltica și uh, face legătura cu partea estică, un uh, subiect principal, o provocare principală, apoi să construim uh, legături feroviare cu o viteză de până la 250 de km pe oră între Varșovia și Tallinn, în statele Baltice. Sunt contracte în execuție pentru 500 de kilometri din totalul de 870 de kilometri de până acum. Au fost începute lucrări inițiale și apoi sunt prevăzute alte lucrări de început în acest an, pentru că sunt importante și upgradările din Polonia și construcția de noi căi ferate la nivel transfrontalier cu Lituania. O provocare pentru interoperabilitatea feroviară în coridorul NSB este următoarea, dincolo de standardul european care trebuie adus în această zonă, și anume dezvoltarea ERTMS. Pentru că până acum doar 8% din coridor este echipat, deci uh, vedeți cât de important este să obținem performanță în plan feroviar și să avem uh, toate capacitățile necesare, inclusiv de încărcare. Aici avem cel mai mare trafic uh, maritim la nivel portuar din coridorul NSB Cam 27% din, toate, din tot cargoul uh, care tranzitează porturile în 2018 a trecut pe aici. Porturile sunt foarte interesate să existe o capacitate feroviară suficientă cu gestionare inteligentă a traficului pentru a spori eficiența uh, rutelor de acces. Unele țări de-a lungul coridorului sunt fruntașe în ceea ce privește ITS, uh, combustibili alternativi și digitalizare. Dar uh, e necesară acțiunea de coordonare. Ea rămâne în continuare excepția și sunt uh, riscuri cu privire la implementarea unor soluții neinteroperabile. 39% din investiții în proiectul NSB se referă la nodurile urbane. Modelele noastre ne arată că a nu finaliza aceste proiecte ar însemna o pierdere de 58 miliarde de euro în uh, PIB și 220.000 de locuri de muncă anual pe perioada 2015-2030. Aveți și acest al doilea slide, unde e ilustrat progresul uh, implementării în acest coridor. Și vedeți cum au evoluat investițiile în coridor și care au fost proiectele pe fiecare țară. Vedeți că Germania este fruntașă, pe locul 2 vine Polonia, care este angajată în numeroase proiecte cu privire la extinderea șinelor, iar celelalte țări Iată, sunt celelalte care sunt deosebit de implicate în uh, realizarea de proiecte. 657 de proiecte au fost identificate în coridorul NSB și ele valorează 110 miliarde de euro în investiții. Cam 35% din aceste investiții sunt legate de proiecte care contribuie direct la atingerea standardelor din regulamentul TNT. 23% din proiecte au fost uh, incluse în listă din 2014 și iată, sunt deja gata. 65% vor fi finalizate până în 2025. Așa este prevăzut. Următorul slide se referă la extinderea coridorului din 2021 încolo. A intrat în vigoare noul regulament CEF, iar coridorul Marea Nordului Baltică va fi extins în felul următor de la Helsinki până la Lulea în Suedia, de la Berlin până la portul Szczecin din Polonia și de la Magdeburg la frontieră până uh, în Ucraina via Katowica. Este, practic, cea mai uh, importantă prelungire a coridorului, dar după cum v-am spus, din motive strategice și din motive de materie primă, este foarte important să legăm această parte a Europei de restul rețelei. Pe următorul slide discut despre coridoare ca și motor al transportului durabil și inteligent. Trebuie să acoperim lacunele și să eliminăm blocajele Uh, și se face asta prin aceste coridoare. Ele contribuie la obtingerea obiectivelor din pactul ecologic, uh, uh, implementând infrastructura care e necesară și se axează îndeosebi pe interoperabilitatea feroviară. Și pe guvernanța bună a coridoarelor, astfel sunt aduse la oaltă autoritățile publice, gestionarii de infrastructură și ceilalți, ei având de-a face mai ales cu transportul la nivel local, regional și național. Și dincolo de construirea de nouă infrastructură fizică, politica TNT susține și inovarea, uh, tehnologia, soluțiile digitale în toate modurile de transport. Coridoarele pot fi o coloană vertebrală pentru ocupare, dincolo de frontierele naționale. O abordare care trebuie susținută pe mai departe, căci vine procesul de revizuire a cadrului legislativ, trebuie să evităm riscul ca lacunele din rețea să persiste. Doresc să mai fac o notă informativă. În curând vom avea forumul uh, feroviar Baltica, din Connecting Europe. Data este 5 martie 2020, prilej cu care vă invităm călduros să vă alăturați acestui forum. Va fi o ocazie de a vedea direct și pragmatic unde ne situăm cu proiectul Rail Baltica, proiectul feroviar pentru zona Baltică. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Stimată doamnă Trautman, stimată doamnă Pace, vă mulțumesc uh, amândurora pentru prezentări. Și acum avem posibilitatea de a da cuvântul eurodeputaților, începând cu coordonatorii, adică vorbitorii în numele grupurilor politice. Ei vor adresa cu toți întrebări. Fiecare coordonator are la dispoziție câte 3 minute și începem cu PP, doamna Thaler. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră și pentru munca extrem de interesantă. Pe mine mă interesează în special uh, promovarea potențialului oferit de căile ferate, ceea ce ați uh, prezentat un pic ambele. Nu știu dacă credeți că există o concurență aici între cele două Uh, coridoare pe care le aveți și ce măsuri. Așteptați un pic că ce o problemă cu traducerea, numai puțin să așteptați, să rezolvăm rapid tehnic. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber uh, wir hatten ja ein kleines technisches Problem. Ne cerem scuze pentru întrerupere, a fost o mică problemă tehnică, deci te rog să încep de la capăt. Mulțumesc, nu nicio problemă, o voi lua de la capăt. Mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră valoroasă și pentru aceste prezentări uh, precise. Mă interesează, după cum spuneam, uh, calea ferată și promovarea potențialului acestui sector. De aceea aș vrea să vorbesc despre acest lucru și am să vă adresez următoarea întrebare. Credeți că există o rivalitate între uh, cele două coridoare uh, în ceea ce privește căile ferate și ce măsuri ar trebui să se ia pentru a promova uh, concurența și competitivitatea pentru cele două? Dacă ținem cont de capacitatea rețelei feroviare. Când e vorba de reducerea birocrației, uh, colegul dumneavoastră Pet Cox uh, uh, a făcut o afirmație foarte interesantă, low cost and no cost, deci costuri scăzute sau zero pentru a alege ce este mai interesant. Și eu aș vrea să știu care măsuri ar fi considerate pentru coridoarele dumneavoastră ca având costuri scăzute sau aproape deloc. De, de Daniel. Domnul Danielson de la SND. Thank you uh, and also thank you for Mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc uh, pentru prezentarea celor două coridoare. În ceea ce privește coridorul Rin-Dunăre, am o întrebare în special legată de apele navigabile interne. În primul rând, nu știu dacă ne puteți explica cu mai multe detalii care sunt uh, uh, principalele uh, lucruri care trebuie îmbunătățite pe Dunăre pentru a îmbunătăți căile navigabile. Și ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți utilizarea combustibililor alternativ, pentru a promova și mai mult transportul pe căi navigabile interioare. Și o întrebare pentru ambele invitate. Am înțeles că sistemul ERTMS este implementat în proporție de 7-8%, respectiv. Deci, care credeți că este perspectiva pentru a crește acest procentaj la cele două coridoare? Și încă o dată vă mulțumesc. Din păcate va trebui să plec acum uh, din ședință. Sper să mă întorc la timp pentru răspunsuri. Dacă nu, colegii mei le vor asculta și vă mulțumesc dinainte. Mulțumim, domnule Danielson. Urmează din partea Renew, domnul Rike. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor două coordonatoare. Aș avea o întrebare sau două de natură generală pentru ambele invitate. Dacă ținem cont de tema care a fost tratată și faptul că avem de-a face cu două coridoare care sunt diferite din punct de vedere tehnic, Aș vrea să știu la câțiva ani de lucru pe această temă pe teren. Vreau să vă întreb care este ordinea dificultăților în ziua de astăzi. Eu am identificat patru teme care sunt dificile. În primul rând, n-am să le pun în ordine pentru că tocmai asta vreau să vă întreb care este ierarhia. Cum evaluați dumneavoastră care sunt obstacolele cele mai mari pentru misiunea dumneavoastră. În primul rând ar fi vorba de alocările financiare, care nu sunt suficiente. În al doilea rând, uh, slăbiciunea asistenței tehnice pentru diversele state membre. În al treilea rând, complexitatea procedurilor administrative și, în al patrulea rând, diferența politicilor de investiții și amenajare între diversele state membre și dificultățile pentru proiectele transfrontaliere. Deci, în concluzie, uh, e vorba de probleme mai degrabă financiare, tehnice, politice sau uh, mai degrabă dificultatea ține de nivelul transfrontalier și cum se pun în comun acolo. Și acum două întrebări uh, specifice. În primul rând pentru coridorul Rin-Dunăre. Sistemul GNS, care este un certificat de viabilitate până la urmă pentru coridorul dumneavoastră, vreau să vă întreb dacă considerați că într-o zi vom avea un GNS 100% pe acest coridor și, în al doilea rând, considerați că evenimentele climatice și eventualul deficit de apă uh, ar putea reprezenta o amenințare care să influențeze continuitatea acestui coridor flu fluvial. Iar la celălalt uh, coridor, uh, Marea Baltică, Marea Nordului, vreau să ne detaliați, dacă puteți, dificultățile și le pun între ghilimele pentru o uh, structură transfrontalieră pe uh, Rail Baltica, sau mai bine zis Transbaltica. Mulțumesc. Și acum, doamna Parne. Foarte corect ați uh, pronunțat, domnule președinte. Un exercițiu germano-francez, e corect. Ce doresc eu să fac este să mulțumesc în primul rând pentru aceste prezentări și din capul locului spun că mobilitatea este într-adevăr coloana vertebrală a integrării. De aceea munca dumneavoastră este foarte importantă. Să vedeți pe aceste coridoare ce se întâmplă. Este foarte importantă activitatea și munca dumneavoastră pentru noi. Și acum că tot discutăm despre acest nou elan din această nouă comisie cu cele două noi mari priorități, pactul ecologic și uh, pentru a reduce emisiile și uh, criza biodiversității și combaterea acesteia, avem următorul context și de aici vine întrebarea mea pentru ambele invitate. Avem noi priorități. Ce se întâmplă? Am cântărit ce fel de proiecte se vor face pe aceste coridoare? Uh, veți uh, evalua totul în baza noilor criterii? Mă refer la proiecte. Și apoi m-aș referi la cum evaluăm pe viitor marile proiecte. Pe coridorul Rin-Dunăre avem, am avut proiectul Stuttgart 21. Eu vin din Stuttgart și au fost mari dezbateri și mari neînțelegeri. Au fost date 820 de milioane bani europeni pentru un proiect și știm acum că va costa peste 8 miliarde. Oare sunt bani investiți cu sens? Mai ales că știm că avem uh, legături importante, micuțe, dar lipsă. Deci trebuie să rămână aceste mari proiecte uh, o prioritate a Uniunii Europene, n-ar trebui fixate alte priorități. Spun asta mai ales în uh, legătură cu întrebarea domnului Riche. Adică, cum uh, evaluați problemele? Sunt mai degrabă probleme de investiție, cele care ne însoțesc, sau proiecte admi- probleme administrative? Unde să ne punem banii? Cum să cântărim? Am o întrebare similară și despre pactul ecologic. Dacă vrem să promovăm proiecte despre care spunem că există un conflict între domeniul feroviar și domeniul rutier, Mă gândesc, de exemplu, la Bavaria și uh, Cehia. Vedem că Deutsche Bahn, uh, pe cobrirea această legătură, a decis să lase mai puțin, să uh, circule trenurile, mai degrabă să fie autobuze. Deci, iată, avem o nouă prioritate. Dar este problematic, de exemplu, pentru transportul de mărfuri sau pentru trenurile de noapte. Deci, cum cântăriți dumneavoastră lucrurile, cum vă faceți activitatea din acest punct de vedere și apoi conflictele din domeniul biodiversității. Pentru doamnă Pais. Pentru dumneavoastră, doamnă Pais. Conflictul este a investi în navigabilitatea Dunării. Ce se întâmplă însă cu distrugerea acestui mediu și ecosistem natural la Dunăre? S-a făcut o reevaluare sau rămânem la proiectele deja definite? Iar pentru dumneavoastră, doamnă Trautman, o întrebare tot așa despre biodiversitate și felul în care se pune problema. În regiunea transfrontalieră între Polonia și Lituania mai avem uh, păduri virgine, comori adevărate pentru biodiversitate, dar poate că trebuie să regândim un pic felul în care punem problema cu acest coridor mai ales fiind dată această nouă prioritizare de la Comisie. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră și mult curaj în activitatea pe care o întreprindeți. Mulțumesc, stimată colegă. De la ID, GUE, ECR nu au fost anunțate întrebări, așa că aș propune să trecem direct mai departe cu întrebările celorlalți eurodeputați pentru ca la sfârșit să avem o singură rundă de răspunsuri. Deci, urmează colega Tex. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi în olandeză, mai ales pentru a îi ura eh, bun venit eh, sau să-i spunem că bine s-a reîntors în Parlamentul European doamna Paes. Din Venlo, regiunea din care vin eu, mi s-a spus că sunt probleme, pentru că bugetul CEF pentru 2021 uh, expiră, deci expiră atunci, dar de-abia mai târziu se finalizează TNT-ul. Asta înseamnă că de-abia în anul 2024 se va primi susține din CEF pentru regiuni, după ce revizuirea va fi luat sfârșit. Ei bine, în primii ani din noua perioadă de bugetare din CEF uh, sunt practic puse la o parte cele mai importante sume. Întrebarea este ce se întâmplă cu aceste regiuni și revizuirea. Ele nu vor putea profita uh, prin urmare, coordonatorii TNT s-au gândit la acest aspect și dacă da, uh, se întrezărește o soluție? Vă mulțumesc! Äh, mulțumesc! Urmează domnul Berenson. Yes. <clears throat> Thank you very much and thank you. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc ambelor invitate pentru uh, toate informațiile legate de conținut. Aș avea o întrebare mai degrabă legată de rolul dumneavoastră ca și coordonatori europeni. Așa cum arăta și raportorul Dominic Riche, noi negociem cu Consiliul la pachetul uh, Tente Inteligent. Sperăm să grăbim procedurile, mai ales uh, la nivel transfrontalier, uh, din punctul de vedere al calendarelor, al autorizațiilor și analizăm și rolul coordonatorilor europeni. Așa că aș vrea să știu de la dumneavoastră. Care este uh, părerea uh, legată de instrumentele de care dispuneți la ora actuală și cum ar putea fi întărită poziția dumneavoastră, uh, ținând cont și de principiul subsidiarității? pentru a accelera aceste proceduri, mai ales la nivel transfrontalier. Mulțumesc. Domnul Ghizec acum. Mulțumesc, mulțumesc doamnelor Pace și Trautman pentru prezentări. Pactul ecologic este subiectul de actualitate la ora actuală, iar în ceea ce privește rețelele TNT, ele pot aduce o contribuție importantă la atingerea obiectivelor din acest pact, dar se pune întrebarea cum putem fi mai buni și mai rapizi. Am ascultat prezentările dumneavoastră. Doamnă Pace, constat uh, că Procedurile de acordare de contracte durează patru ani de zile în Europa, mult prea mult. Sunt foarte multe inițiative pentru a, rapidiz, pentru a uh, accelera un pic acest proces, mai ales domnul Șefcoviș se apleacă asupra acestui subiect cu privire la accelerarea planificării. Prin acest, uh, această accelerare să ne asigurăm că totul este implementat mai repede. Totul strâns legat de bani până la urmă, pentru că și reflexiile bugetare și dezbatele bugetare sunt acum uh, foarte Uh, importante și relevante. 1,3% din PIB se spune, dar uh, sunt și state care sunt foarte refractare, deci mesajul trebuie să ajungă și în statele membre ca să se înțeleagă cât de importantă este finalizarea rețelelor tente. Trebuie să lucrăm uh, cot la cot, foarte puternic unii cu alții și am o întrebare tehnică. Ați menționat, doamnă Pace, GNS-ul. Mi-aduc aminte din anul 2005 am discutat despre căile navigabile interne și am spus că era un sistem uh, uh, învechit care trebuie prelucrat. Poate că e necesară o actualizare. Doamnă Trautmann, uh, o întrebare despre Rail Baltica. În 2023 uh, se prevede finalizarea. Suntem în calendar, reușim asta? Ce se întâmplă cu structura joint venture? Se potrivește? Iar uh, din punctul dumneavoastră de vedere, termenul poate fi respectat 2023. Altfel, vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră deosebit de importantă. Uh, mulțumesc, domnule Ghizeche. Urmează domnul Dalunde. Eh, tack så mycket, eh, herr ordförande. Eh, jag tänkte ställa en fråga. Mulțumesc, domnule președinte. Pun întrebări în legătură cu guvernanța acestor coridoare. Ehm, avem acești coordonatori pentru că controlul în politica feroviară, pentru investițiile în infrastructură, pentru reglementarea operatorilor, pentru atribuirea sloturilor și pentru prețurile utilizării cărilor ferate a, a fost deținut tradițional de statele membre. De aceea s-a considerat că e nevoie de o coordonare la nivel european sau paneuropean. european care sunt celelalte instrumente politice, ce, de ce aveți nevoie, de ce instrumente aveți nevoie din partea noastră pentru a vă face munca mai ușoară, ce instrumente putem introduce și putem pune în mâinile coordonatorilor coridoarelor pentru a consolida guvernanța europeană Uh, dincolo sau poate prin agenția um, feroviară europeană sau aveți nevoie de altceva pentru o planificare europeană mai bună, pentru investițiile în infrastructură, pentru gestionarea sloturilor, pentru uh, stabilirea prețurilor. Ce putem face mai mult pentru a garanta o bună guvernanță, o bună gestiune la nivel european? Mulțumesc. De la PP urmează Hanna Virkunen thank you, Mr. Chair, and... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și coordonatorilor. Vorbim acum despre rețele europene extrem de importante. Știm că sunt cruciale pentru competitivitate, pentru piața unică europeană și pentru decarbonizarea transporturilor. Pot să spun că sunt uh, foarte optimistă față de Consiliul European de astăzi, unde se discută bugetul, pentru că s-au propus uh, reduceri importante la uh, finanțarea uh, facilității de mobilitate și pentru multe dintre proiectele care sunt cruciale aici. Așa că vreau să vă întreb și din punctul dumneavoastră de vedere cât de optimiste sunteți față de procesul de implementare. Cum îl vedeți? Așa cum au întrebat colegii mei, care sunt principalele obstacole? Este oare partea de finanțare sau altele? Am auzit deja că în unele state membre sunt uh, probleme cu procesul de prioritizare a proiectelor și acest proces este prea, se desfășoară prea încet în unele state. Deci, care sunt prioritățile pentru implementarea acestor coridoare? Și așa cum spunea domnul Dalunde, vrem să știm cum vă putem susține în munca dumneavoastră pentru a finaliza aceste coridoare. Revizuirea TNT este în curs la ora actuală. Știm că se vor extinde anumite coridoare. Eu vin din Finlanda și, bineînțeles, mă bucură faptul că se vorbește acum și de extinderea spre nord. Finlanda, practic, nu era pe harta transporturilor europene înainte, deci este un lucru bun din punctul nostru de vedere, însă sunt și alte elemente pe care le vedeți cu claritate că trebuie adăugate la aceste coridoare acum la momentul de revizuire a lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul intervenient, colegul Salini de la PPE. Grazie. Mulțumesc! Am uh, participat la o dezbatere în altă comisie în uh, legătură cu um, programele uh, de um, salvare a unor proiecte industriale. Am avut o discuție cu Comisia Europeană la care ni s-a explicat în detaliu cum trebuie să se interpreteze regulile în mod corect. Uh, pentru a respecta doctrina OMC. Și am uh, punctat, și o fac și aici, că poate unii nu-și dau seama că în Italia industria pierde, nu doar în Italia, de altfel în Europa, pierde în competitivitate, se pierd locuri de muncă, nu reușim să fim prezenți pe piețele, nu mai reușim să fim prezenți uh, la fel de prezenți pe piețele globale ca în trecut. Pe de altă parte, apar uh, concurenți importanți uh, și cred că astăzi nu trebuie să vorbim doar despre pactul ecologic, trebuie să vorbim despre viitorul Uniunii Europene pe piața globală. Având în vedere că suntem pe cale de a revedea regulamentul TNT, cel puțin parțial, uh, întrebarea mea este următoarea. Trebuie să înțelegem dacă vom putea fi ambițioși discuția în legătură cu bugetul în acest moment nu e deloc ambițioasă. Și ce auzim despre CEF nu ne satisface deloc. S-ar părea că există forțe în Uniunea Europeană care doresc să facă pași înapoi. Întrebarea mea este, în revizuirea acestor reguli privind TNT, uh, autorizăm dezbaterea politică să fie ambițioasă? îi permitem să ofere popoarele europene încredere în faptul că noi vom sprijini dezvoltarea reuz, eh, realizând prin investituri masive în infrastructură ceea ce dorește populația, și anume creșterea, nu doar discuții teoretice. Vielen Dank. Um, es gibt keine... Mm, da, mulțumesc. Nu mai sunt întrebări din partea eurodeputaților, ceea ce înseamnă că am să dau cuvântul celor două vorbitoare ca să reacționeze la întrebările înaintate de colegii noștri. Vă mulțumesc! Um, äh, Eu zic că cel mai bine ar fi să intervină fiecare cu titlu individual. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yes. Yes. Yes. Uh, uh, Mulțumesc. În ceea ce privește coridorul meu și uh, în ce măsură se poate depinde de calea ferată. În teorie, practic, totul poate depinde de asta și de aceasta avem TNT, mai ales în țările de coeziune, unde sunt probleme foarte mari. Și am să revin mai târziu la proceduri și la întârzierile care s-au înregistrat. Cred oricum că concurența nu este o problemă în țările de coeziune. Avem șase țări de coeziune pe coridorul meu, deci uh, concurența nu ar fi prima mea problemă, ci în primul rând uh, căile ferate și uh, după aceea ETMS cu posibilitatea ca oamenii să meargă dintr-un loc în altul. Cred că astea sunt aspectele cele mai importante. Și după aceea, când vei avea mai multe companii uh, pe o singură cale ferată, după aceea poate apărea concurența, însă deocamdată e nevoie de infrastructura ca atare. Domnul Danielson, care este principalul blocaj, mă întrebați? Dacă ne gândim și ne uităm, de exemplu, de la Strasburg la Constanța, practic sunt două puncte, două elemente de blocaj. În primul rând, În primul rând, clima, pentru că nivelul apei se schimbă de-a lungul timpului, deci clima, într-adevăr, este o problemă. Deci e un lucru pe care nu îl putem controla în ceea ce privește adâncimea apei, însă avem un nou proiect care începe acum, Strabin Wilswafer, uh, în care se vorbește de adâncimea apei. Și unde pe viitor nu se va putea face uh, conectarea pe deplin între Rhein-Main și între Rin și Dunăre. Pe de altă parte, în unele țări de coeziune există și problema instabilității politice. Pentru un coordonator e imposibil să te duci unde, într-o țară în care nu există ministru competent. De multe ori când mă duc acolo e logic să vreau să mă întâlnesc cu ministrul de resort deci și asta ar putea fi o problemă. Acestea sunt uh, uh, blocajele cele mai importante, iar la proceduri voi reveni mai încolo. Cât privește combustibilii alternativi, aceasta este o adevărată provocare pentru noi și nu doar pentru că nimeni nu dorește să facă investiții în astfel de combustibil alternativ, ci și pentru că ai nevoie de suficiente nave, de suficienți clienți. Dacă ai o, un adevărat lanț de combustibili alternativ, e nevoie de navele care să cumpere acești combustibili. Deci toate merg mână în mână, toate sunt interconectate. Dacă rezolvăm problema infrastructurii, atunci și combustibilii alternativi vor veni pentru că avem banii pentru uh, ei. Nu, nu asta este problema. Cum uh, putem uh, crește procentajul de aplicare a RTMS? Atunci când țările și chiar și țara mea vor înțelege că sistemul RTMS face ca infrastructura să fie mai sigură, mai fezabilă, poți avea mai multe trenuri care să meargă pe o singură șină, E adevărat că este un sistem costisitor, dar merită. Deci în momentul în care țările vor vedea acest lucru, cred că vom putea uh, crește nivelul de implementare, mai ales pe uh, acele rute uh, cu uh, trafic intens. Domnule Riche, ați spus ceva despre priorități, dar n-am fost prea atentă și nu știu dacă uh, era întrebarea adresată mie sau doamnei Trautmann? Da, întrebarea era pentru ambele coordonatoare, deci și pentru dumneavoastră, și anume să ne spuneți care sunt dificultățile cele mai mari, de natură financiară, administrativă sau politică mai degrabă. Da, sunt foarte multe criterii de care trebuie să ținem cont pentru aceste proiecte. E clar că trebuie să prioritizăm de fiecare dată și banii niciodată nu sunt suficienți ceea ce este într-un fel bine, pentru că altfel faci lucruri care nu sunt uh, neapărat uh, prioritare. Dacă avem bani suficienți, uh, niciodată nu sunt suficienți, dar cred că trebuie să ne mulțumim cu ce avem. Voi trece acum și la proceduri. Procedurile sunt într-adevăr importante. Dacă ne uităm la sistemul de achiziții publice, la colurile care se fac, în 2014 Uniunea Europeană a implementat uh, o nouă procedură pentru acestea. Însă, dincolo de procedura în sine, practic s-a încercat o simplificare. Însă în spatele procedurii există atâta povară administrativă, atâtea probleme pentru aceste state, încât unele dintre ele pur și simplu au întârzieri de 2 până la 4 ani. Și s-a pus întrebarea dacă aceste proceduri se vor accelera. Cred că am uh, discutat cu toate statele membre și am găsit soluții. Unele state au găsit soluții chiar singure pentru a accelera procedurile, pentru a ajunge la un acord mai rapid. cu solicitanții și aceasta uh, poate reduce timpul cu până la 2 ani, ceea ce este nemaipomenit. Deci, cred că uh, următoarea fază de achiziții uh, n-ar mai trebui să fie o problemă. Și uh, am să uh, vă las acum pe dumneavoastră, pentru că erau foarte multe întrebări, nici nu știu cum să fac față. Mulțumesc foarte mult! Întrebarea legată de căile ferate. Vreau să vă spun ce mă așteptam acum în această etapă. Așteptăm cu același uh, interes circulația mărfurilor și a pasagerilor pe căile ferate. În al doilea rând, cred că trebuie să accelerăm transportul pe căi ferate, uh, putem uh, transporta chiar și camioanele pe căile ferate. Chiar acum uh, câteva zile un tren a plecat de la Petamburg către Poznan, un drum destul de lung, însă putem face acest lucru și putem ajunge până la porturi sau putem avea platforme de mărfuri care să ajungă în diverse locuri în Europa. În al treilea rând, trebuie să ținem cont și de uh, logistică vorbim foarte mult de infrastructură, cred că trebuie să vorbim și despre economie și câștiguri economice, pentru că cu cât vom întârzia mai mult pentru a face aceste infrastructuri, cu atât uh, mai mult vom întârzia pentru a atrage foloasele de pe urma acestora. Deci cred că TNT-ul reprezintă un adevărat uh, accelerator de tranziție ecologică, mai ales pentru capturarea carbonului și în același timp un accelerator economic, așa cum am constatat de altfel la coridorul uh, Marea Nordică-Baltică. Uh, Încă de la început am considerat acest coridor ca unul economic, mobilizând uh, companiile, ușurând și mai mult procesul de mobilizare a investițiilor de exemplu, la nivelul porturilor. Dacă ne gândim, de exemplu, Hamburgul a hotărât să facă investiții în Tallinn. Țările de jos au făcut progrese uh, la Rotterdam pentru integralitatea coridorului. Deci, din punct de vedere economic, există o integralitate la nivelul coridorului, ceea ce reprezintă un beneficiu major. Pe de altă parte, avem nevoie de o strategie de accelerare care să ne aducă la uh, o mai mare competitivitate și în același timp să ne permită să realizăm în paralel uh, mai multe tipuri de șantiere. Am văzut ce s-a întâmplat cu Rail Baltica, facem poduri în timp ce începem lucrările la infrastructura feroviară. Iată exemple concrete care ne permit să respectăm termenele și să accelerăm procesul. Este important și pentru credibilitatea cetățenilor și pentru a dovedi în mod clar că această politică este utilă. Aș dori să răspund și la întrebarea legată de priorități. Am insistat astăzi pe partea finanțare, însă cred că Există, pe de o parte, problema dotării și a finanțărilor, însă și a durabilității financiare. Dacă dorim să amestecăm diverse resurse disponibile, știm că trebuie să recurgem la așa ceva. Deci durabilitatea financiară are de-a face și cu durabilitatea deciziilor noastre și cu posibilitatea de a avea același nivel de investiții pe tot parcursul uh, proiectului până în 2030. Și cred că nu se ține cont uh, în dezbaterile de astăzi de acest lucru, pentru că se reduce, de exemplu, bugetul la mobilitatea militară sau se reduce destul de drastic uh, finanțarea la CEF. Pentru marile proiecte trebuie să ajungem la un sistem de guvernanță adaptat. De exemplu, pentru Rail Baltica, principala dificultate ar fi ca anumite țări să, consider, să nu considere în continuare această infrastructură ca o infrastructură națională, deci doar ca o parte și nu ca un proiect integral. Deci de fiecare dată trebuie să revenim în mod sistematic la valoarea adăugată europeană a acestor proiecte. Cât privește biodiversitatea, bineînțeles, între Polonia și Lituania sunt zone uh, împădurite, de deci zone umede care sunt esențiale pentru biodiversitate. Se ține cont de astfel de zone. În Polonia există un comitet științific care a dat un aviz favorabil pentru realizarea acestei infrastructuri, însă Bineînțeles, trebuie să dăm dovadă de precauție pentru a uh, păstra ce avem acolo, flora și fauna și noi ne-am dorit să facem progrese pe traseu, în același timp cu avizele de mediu pe care le primeam. Aș mai adăuga aici cât privește rolul coordonatorilor. Ne întrebați ce altceva puteți face pentru a ne susține și pentru a ne încuraja. Astăzi, iată, avem uh, posibilitatea să discutăm cu miniștrii, cu șefii de stat și de guverne. Practic, în mâna lor uh, stă acest proces de accelerare și ritmurile nu sunt aceleași, sistemele legislative sunt diferite și e adevărat că de câte ori treci frontiera rămâne această problemă. Coordonarea între parlamentari am văzut-o cum a funcționat Clubul Prietenilor Rail Baltica. Acesta a fost o forță motrice extraordinară și cred că comisia dumneavoastră joacă un rol uh, deosebit, făcând legătura, lucrând între dumneavoastră și pentru a putea accelera proiectele. Mulțumesc! Äh, <clears throat> äh, Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile tot cuprinzătoare. Îmi cer scuze că la noi timpul este mereu foarte limitat. Văd că mai aveți câteva răspunsuri. Da, vă mai uh, dau două minute, dar după aceea, din păcate, trebuie să ne oprim. Uh, Mrs. Deparnay, you ask me new priorities. Yeah, of course, the Green Deal. Uh, doamnă Deparnay, într-adevăr, uh, pactul ecologic este o prioritate enormă și nu putem uh, să uh, facem lucrurile fără un astfel de pact în următoarea perioadă, care este o provocare enormă. Stuttgart. Vreau să spun un lucru despre Stuttgart N-am plătit pentru gară. Am plătit doar pentru șine. Restul, uh, restul cheltuielilor a fost ale statelui membru sau ale orașului. Noi, într-adevăr, am uh, finanțat uh, căile ferate. Asta am făcut întotdeauna, pentru că este un punct nodal urban, un nod de transport urban. În legătură cu ruta uh, München-Praga, nu e niciun conflict, din potrivă, lucrurile se accelerează, merg bine și guvernul german e foarte cooperant pentru a duce acest proiect pe lista proiectelor prioritare. Impactul transportului uh, pe Dunăre asupra taxei uh, Bineînțeles, există un impact al transportului pe, Dan, pe Dunăre asupra emisiilor, dar este și un impact al camioanelor, al transportului cu camionului asupra mediului. Uh, și e clar că transportul uh, pe căile navigabile are mai puțin uh, impact ecologic decât transportul cu camionul sau cu avionul. În legătură cu Venlo, nu pot să comentez, nu noi ne ocupăm de buget bugetul acesta în momentul de față. Um, Legătură cu rolul coordonatorilor și cum grăbim procedurile, mai ales în, în contextul transfrontalier, uh, e clar că coordonatorii trebuie să fie întotdeauna implicați și am arătat în Bulgaria și în România că merită să, ne, să fim implicați pentru că am reușit să reunim diferiții actori și am uh, reușit să obținem programul uh, pe uh, secțiunea comună. Deci putem să avem o valoare adăugată evidentă. Domnule Falc, ecologizarea și achizițiilor în cadrul CEF. Întotdeauna când investim trebuie să ținem cont și de aceste prevederi. Mulțumim foarte mult pentru prezența aici, pentru răspunsurile foarte exhaustive. Din păcate, mereu așa e la, la Parlament. Știu că ați fost și dumneavoastră eurodeputate, deci înțelegeți acest calendar foarte strâns și mai avem încă un punct pe ordinea de zi înainte de a lua pauza de prânz. Încă o dată vă mulțumim pentru răspunsuri, mulțumim și colegilor care au participat cu întrebări. Cu privire la următorul subiect de pe ordinea de zi, este vorba despre relațiile dintre UE și Regatul Unit și vreau să îi rog pe toți participanții externi să părăsească încăperea, deoarece va fi o sesiune internă. Deci rog pe restul să părăsească această încăpere. Mă refer la cei care nu au un badge direct uh, cu Parlamentul. Uh,